Dear colleagues, um, I would like... Stimați colegi, aș dori să începem această reuniune pentru că domnul ministru este deja cu noi și din respect față de domnia sa ar fi bine să începem. Pentru punctul din 4 din ordinea de zi este lângă noi doamna Conecina, Vreau să vă întreb dacă aveți de făcut observații la ordinea de zi, o putem adopta. Dacă nu sunt observații, nu. Știți că este transmis pe internet, ședința noastră e transmisă pe internet, toată lumea știe care este explicația. Există și un nou buletin de presă și vă rog să-l citiți. Vă rog să aprobăm și uh, procesul verbal al reuniunii din decembrie. Dacă nu sunt observații, vom uh, aproba acest lucru. La punctul 4a, pentru că domnul Colaia nu este încă aici, e vorba de un raport privind protecția colectivă a consumatorilor. Doamna Conecina, raportorul nostru, ne va spune exact unde sunt negocierile în acest moment, ce se întâmplă cu ele. Doamna Conecina, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Primul trialog privind acțiunile de reprezentare a fost și nou trialog în timpul prezenției croate la Consiliu. A fost prima întâlnire din 2020 alte instituții au arătat că e necesar să încheiem negocierile înainte de sfârșitul președinției croate, adică până în iunie 2020. De aceea vor avea loc încă trei ședințe de trialog în ma, între martie și mai. Între timp va fi un dialog tehnic, primul pe 23 ianuarie. În dialogul trialogul politic, Parlamentul prin raportorul de la jury, domnul Didier, a arătat că are un mandat uh, pentru prima lectură susținut de o largă majoritate și încercăm să ajungem la o soluție echilibrată uh, între interesele economice și interesele consumatorilor. Dezbaterea cea mai amplă s-a referit la modificările făcute de Consiliu și așa numita diferențiere între condițiile uh, pentru o entitate calificată local și o entitate calificată transfrontalier și diferențierea între acțiunile la nivel național și acțiunile transfrontaliere. Parlamentul s-a referit în primul rând la condițiile privind entitățile transfrontaliere și Parlamentul a promis suport finanțarea entităților calificate și perioada de transpunere vor fi de asemenea chestiuni politice importante în negocierile viitoare. Se încearcă găsirea unei soluții care să fie acceptată de toată lumea. Sunt în contact cu toți raportorii din umbră și, evident, vă voi menține informat despre ce se va întâmpla în negocierile următoare. Mulțumesc, doamna Conecina, pentru această uh, actualizare și acum domnul Colaia să ne spună care sunt uh, chestiunile privind uh, raportul domniei sale și anume răspândirea conținutului terorist pe internet. Primul trialog a avut loc în decembrie, pe 12 decembrie în 2019. Uh, în ultimele câteva luni s-au făcut progrese asupra multor puncte, inclusiv uh, păstrarea conținutului în scopul revizuirii juridice, obligații de transparență privind uh, Uh, gestionarea conținutului ilegal, schimbul de vedere a continuat uh, pe termen crucial, cum ar fi, cum să definim informații sau serviciile de informații pentru societate, cum pot fi ele supuse reglementării, cum se pot califica, cum se poate califica faptul că ele asigură servicii în Uniune și cum se definește conținutul terorist Parlamentul a arătat că e important ca definiția să fie aliniată cu cea din directiva privind terorismul. Obiectivul nostru este să evităm să păstrăm, cu, eu știu, conținutul jurnalistic, cercetările și inițiativele contrateroriste ale ONG-urilor. Cerințele de transparență pentru ambele, atât pentru autorități și pentru furnizorii de servicii, au fost discutate. Informațiile pentru furnizorii de informații. Aici Parlamentul a accentuat ideea de a reduce la minim nevoia ca autoritățile să răspundă la minim. S-a discutat de asemenea și apariția rapoartelor la momentul potrivit. Totuși au rămas două puncte în suspensie. În primul rând, Uh, eliminările transfrontaliere, adică eliminările sau problema jurisdicției, există o înțelegere cu Consiliul privind eliminarea conținutului terorist, dar nu s-a convenit care este modalitatea de a îndepărta acest conținut și nu în cele din urmă filtrele adică măsurile proactive și datoria de diligență. Parlamentul a arătat încă o dată poziția și anume legislația nu trebuie să încurajeze în niciun fel utilizarea acestor sisteme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Colaia. Domnul Schwab are o întrebare, domnul, domnul Schwab. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mă refer la cele prezentate domnul Colaia ca raportor pentru această directivă Comisia a propus ca să se referă mai orizontal la acest uh, nou cadru de reglementare. Deci aș vrea să știm de la domnul Colaia că noi ne-am ocupat de acest foarte mult lucru într-o manieră sectorială. Deci cum ar putea să fie pus în pericol de această abordare orizontală a Comisiei? Domnul Colaia. În orice caz, din câte am văzut de la comisie până acum, se pare că de fapt comisia vrea să pornească atât de la directiva pentru drepturile de autor care a fost adoptată în uh, mandatul anterior, cât și pe baza acestei uh, directive privind combaterea conținutului referitor la terorism pe care o dezbatem acum. Deci să plece de aici și să vină cu propuneri legislative și să construiască legislativă. Eu cred că trebuie să fim atenți. Legislația trebuie să fie de înaltă calitate, mai ales cea privind terorismul, pentru că în cele din urmă nu afectează doar regulamentul privind terorismul, dar și modul în care Comisia va porni de aici și va veni cu alte uh, propuneri legislative, mai ales atunci ce privește serviciile digitale. Mulțumesc! Nu mai sunt alte întrebări uh, și conform programului nostru ajungem la punctul 5 din ordinea de zi avem onoarea să-l avem alături de noi pe domnul Darko Horvat, ministru croat al economiei, antreprenorilor și meseriilor. Uh, astăzi va face o prezentare la comisia noastră privind programul președinției croate în acest domeniu care ne interesează. După cum știți, am încercat să structurăm puțin acest schimb de vederi. Vom da cuvântul domnului ministru cam vreo 10-15 minute și apoi uh, membrii comisiei vor pune întrebări în ordinea grupurilor politice. Am dori, vă rugăm foarte mult să respectați timpul alocat. Aveți, sigur, posibilitatea să alegeți, însă perioada totală pentru întrebări și răspunsuri nu va dura mai mult de 5 minute. Puteți pune o întrebare eh, de un minut, eh, răspuns două minute și jumătate și apoi o altă întrebare 30 de secunde și un răspuns eh, de 30 de secunde sau puteți să puneți o întrebare timp de două minute și să-i prezent, lăsați ministrului trei minute să răspundă, dar nu mai puteți pune o a doua întrebare. Așa încât o să-i dau cuvântul domnului Horvat, ministru croat. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc pentru instrucțiunile foarte concrete și sunt sigur că toată lumea va respecta regulile pe care le-ați menționat. Stimați eurodeputați, în primul rând, permiteți-mi să vă urez succes în anul 2020. Dacă ne gândim la primele săptămâni care deja au trecut, vor fi săptămâni, va fi un an foarte complicat, foarte greu. Sunt onorat să fiu aici la comisia dumneavoastră, la comisia IMTO, pentru că sunt subiecte extrem de importante pentru funcționarea Uniunii Europene prezidenția croată așteaptă cu nerăbdare să continue activitatea pe marginea unor chestiuni cheie pentru Uniunea Europeană, întărirea pieței interne, protecția consumatorilor și alte chestiuni orizontale de care ne ocupăm ca în calitate de colegiuitori ai Uniunii Europene toate subiectele care țin de piața unică, inclusiv protecția consumatorilor, sunt elemente cheie, sunt competențe cheie ale Ministerului Croat, al economiei, uh, antreprenoriatului și meseriilor, sunt aliniate la competențele pe care le avem în guvernul croat. Stimați colegi, suntem cu toții de acord că o piață internă competitivă este o garanție pentru a crea noi șanse, pentru a folosi tot potențialul întreprinzătorilor europeni și pentru a asigura bunăstarea consumatorilor. Vom continua să ne ocupăm de aceste chestiuni pentru că este o sarcină cheie pe care ne-am asumat-o este primul pilon al președinției croate și anume o Europa care dezvoltă. Această prioritate se referă la faptul că ne concentrăm pe creștere durabilă și inclusivă, pe întărirea pieței unice, pe îmbunătățirea competitivității economiei Uniunii Europene, pe crearea coeziunii puternice și a convergenței și pe combaterea schimbărilor de climă. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să folosesc această posibilitate pentru a menționa alte priorități ale președinției croate ca să vă împărtășesc care este viziunea președinției croate. Al doilea pilon este Europa care conectează. Ne concentrăm pe transporturi, energie și conectivitatea digitală și de asemenea ne referim și la toate provocările digitale care vin. Europa care protejează este Europa care își protejează cetățenii întărindu-și eh, siguranța internă și externă și având o abordare cuprinzătoare față de migrație. Este a treia prioritate a președinției croate. Și a patra prioritate, al patrulea pilon al priorităților noastre, este o Europa care are influență în vecinătatea ei, susținând extinderea Uniunii Europene, dar și importanța și influența ei globală. Ne aliniem în felul acesta la uh, veziunea Parlamentului European și a Comisiei Europene. Stimați eurodeputați, președinția croată survine într-un moment în care au loc modificări semnificative în Uniunea Europeană. Este începutul unui nou ciclu legislativ, unui nou ciclu administrativ. Este un moment cu multe provocări ținând cont de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. La nivel intern, economiile din Uniunea Europeană se confruntă cu provocări cu totul ieșite din comun legate de dezvoltarea noilor tehnologii, de nevoia de a îmbunătăți și a întări modul de funcționare și de nevoia de a găsi forța de muncă și surse de finanțare durabile. Suntem gata să facem față acestor provocări. Totuși, ne așteptăm să putem colabora de aproape cu dumneavoastră, eurodeputații, pentru a ajunge la un acord la pe marginea chestiunilor cheie. Vrem să asigurăm cea mai bună poziție pentru economiile din Uniunea Europeană în lumea schimbătoare de astăzi în timpul președinției noastre vrem să continuăm să activăm în Consiliul pentru Competitivitate în domeniile cheie, și anume piața unică, protecția consumatorilor, o politică industrială unică, inovație, cercetare și dezvoltare. Pe lângă Consiliul pentru Competitivitate de la Bruxelles, cred că, credem că întâlnirea informală a miniștrilor de la Zagreb va fi o posibilitate pentru a face un schimb de vederi privind viitorul Uniunii Europene. Comisia Europeană plănuiește să anunțe noi inițiative la începutul lunii martie. Vreau să mai menționez încă ceva. Președinția croată va organiza de asemenea un dialog informal la nivelul miniștrilor privind politica de protecție a consumatorilor pe 26-27 martie anul acesta la Zagreb pentru a încuraja cooperarea reciprocă a tuturor părților interesate. Vrem să sporim conștientizarea drepturilor consumatorilor. Stimați eurodeputați, activitatea noastră împreună va defini rezultatele pe care le va avea Uniunea Europeană. În toate cele patru domenii prioritare menționate vor, că asta va avea un impact direct asupra tuturor cetățenilor europeni. Noi considerăm că din acest punct de vedere este absolut cheie să întărim și să adâncim piața unică, Președinția noastră se va concentra pe eliminarea barierelor nejustificate, pe evitarea creării de noi bariere, ca și pe asigurarea unei aplicări mai eficiente a legislației existente. Când vorbim de piața unică, Comisia va prezenta un plan de măsuri pe termen lung pentru o mai bună aplicare a regulilor pieții unice ca și o analiză a cadrului a barierelor de reglementare și care nu țin de reglementare. Președinția va propune adoptarea unor concluzii ale Consiliului privind o mai bună reglementare. Se vom face propuneri pentru a îmbunătăți principiile și metodologia pentru a reduce costurile de reglementare pentru cetățeni și pentru societățile comerciale pentru a spori competitivitatea și pentru a întări creșterea durabilă și inclusivă. Dacă ne gândim la zona digitală, președinția are niște priorități legate de aproape de crearea unor șanse digitale și de întărirea poziției Europei ca lider mondial, în, mai ales în domeniul al inteligenței artificiale. Uniunea Europeană are tot ce îi trebuie ca să devină lider în acest domeniu, pe baza propriilor sale valori. E nevoie de eforturi comune pentru a, a crește la maximum investițiile la nivel național și la nivel european. În timpul președinției noastre vom susține toate activitățile care întăresc competitivitatea IMM-urilor dar credem că pentru a susține IMM-urile, trebuie să finalizăm negocierile privind programul referitor la piața unică. Stimați colegi, permiteți-mi acum să vă mai spun și altceva, și anume care sunt pozițiile președinției croate privind propunerile legislative existente. În ce privește programul pentru piața unică, Președinția croată vrea să încheie negocierile privind programul pentru piața unică în funcție de negocierile pentru CFM. Ne vom, vom face tot ce putem ca să finalizăm aceste negocieri privind programul pentru piața unică cu Parlamentul European. De aceea, Președinția invită Parlamentul European să continue negocierile în trialoguri, chiar dacă anumite prevederi sunt puse între paranteze, cum e cazul tuturor programelor de finanțare. În ce privește dosarul privind notificarea pentru servicii, iată ce am de spus – dacă ne gândim la serviciile pe piața internă, suntem gata să cooperăm cu statele membre pentru a rezolva toate chestiunile rămase pendinte. Suntem de acord cu Parlamentul că piața serviciilor este foarte importantă pentru piața unică. Dacă avem un mandat din partea Consiliului, vom continua negocierile cu Parlamentul European în timpul celui de-al patrulea trialog privind directiva care determină procedura de notificare. În ce privește mecanismul uh, de, de reprezentare pentru compensare, noi vom, ne vom ocupa în continuare de legislația privind protejarea intereselor colective ale tuturor consumatorilor europeni. Vom stabili proceduri pentru aceste acțiuni colective Uh, ceea ce reprezintă un pas înainte foarte puternic pentru a asigura protecția drepturilor tuturor consumatorilor europeni. Vrem să ajungem la o înțelegere cu Parlamentul European în timpul președinției croate. A avut loc deja primul trialog, a fost constructiv, a fost o atmosferă deschisă și există dorința reciprocă de a ajunge la un acord în lunile viitoare. Ne bazăm pe susținerea dumneavoastră constructivă în timpul trialogurilor pentru a încheia negocierile cu succes ținând cont de faptul că este un dosar prioritar pentru președinția noastră. Considerăm că e posibil o înțelegere echilibrată, un acord echilibrat, dar trebuie să se facă compromisuri și de o parte și de cealaltă pe diverse poziții. Uh, regulamentul privind aprobarea Uh, omologarea de tip a vehiculilor. Dacă discutăm despre emisii în condiții reale de conducere, în 11 decembrie 2019, Coroiper a ajuns la o înțelegere privind mandatul de negociere. Scopul nostru este să începem trialogul politic cu Parlamentul cât mai curând cu putință pentru a ne asigura că ajungem la un temei juridic ferm pentru factorii de conformitate specifici pentru anumiți agenți poluanți. Iar următorul subiect este regulamentul privind asigurarea uh, de răspundere civilă pentru autovehicule. În acest dosar, președinția finlandeză a obținut un mandat de negociere în decembrie. Președinția noastră așteaptă negocierile din timpul trialogurilor cu Parlamentul European și sperăm să ajungem la un acord în timpul primei lecturi. Doamnelor și domnilor eurodeputați, cetățenii europeni contează pe noi să ajungem la o înțelegere la toate chestiunile cheie care îmbunătățesc competitivitatea economiei europene în lumea schimbătoare de azi. Perioada viitoare este cu mari provocări și ne cere foarte mult. Dar sunt convins că prin colaborarea reciprocă vom avea succes. Așa încât sunt gata acum să răspund la toate întrebările dumneavoastră ca să putem să începem cooperarea astăzi. Vă urez toate cele bune în 2020 și sper că veți fi gata să cooperați cu noi în toate dosarele care sunt relevante în timpul președinției noastre și sper că vom putea să discutăm și să finalizăm o parte din aceste dosare. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul în ordine grupurilor politice pentru primele întrebări și primul este domnul Schwab în numele PP-ului, Andreea Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, vă mulțumesc că ați venit astăzi în comisia noastră și mult succes pentru acest program ambițios al președinției pe care tocmai ni l-ați prezentat. Cred că dumneavoastră și colegii dumneavoastră au făcut o muncă foarte bună în ceea ce privește negocierile Uniunii în legătură cu Brexitul. Ne-ați spus câte ceva. Ați aveți subiecte importante de vorbit cu colegii dumneavoastră. Avem acum 27 de state membre în Consiliu care reprezintă poziții foarte diferite. Din păcate există această opinie diferită în ceea ce privește funcționarea Europei în capitalele europene, Berlin, Paris, Bruxelles. Statele membre doresc soluții europene atunci când ei nu trebuie să schimbe nimic la ei acasă. Însă e nevoie de schimbări, așa că lucrurile sunt dificile. Așa că eu vreau să vă încurajez și să transmiteți acest gând și colegilor dumneavoastră pe timpul muncii dumneavoastră, pentru că altfel lucrurile nu vor funcționa în Europa. Ne vorbeați despre bariere în sectorul serviciilor. E important acest fapt și Comisia Europeană trebuie să se ocupe de tot ceea ce înseamnă înseamnă colaborare transfrontalieră, aici există anumite dificultăți, trebuie să fie găsită uh, calea de mijloc. M-ar interesa părerea dumneavoastră. Ce se va întâmpla cu aceste bariere neechitabile despre care ne vorbeați? Ne-ați mai vorbit și despre dosarul privind mecanismul de reprezentare colectivă. Deja raportoarea noastră a discutat cu președinția și aici există un principiu. Ei, statele membre sunt de acord cu tot ceea ce nu schimbă legislația lor. Nu e bine așa la nivel european. Nu avem nevoie de 27 de legislații europene și încă o legislație europeană, ci ne dorim să existe această dimensiune globală despre care ne vorbeam și dacă dorim să facem față competitivității, avem nevoie de unitate, aliniere în Europa, pentru că altfel nu, ceea ce vine dinspre America, din alte părți ale lumii, uh, vedem că există standarde diferite. Trebuie să ajungem să avem o aliniere europeană și mi-aș dori mai multe precizii din partea Consiliului pentru Parlament. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Schwab, domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule Schwab, aș dori să vă mulțumesc pentru Întrebare. Au fost mai multe întrebări pe care mi le-ați adresat și voi încerca să vă răspund. Vă voi răspunde în ordinea subiectelor menționate. Brexitul. Acest subiect este unul foarte dificil, atât de discutat cât și de negociat. Și nu mai vorbim acum despre Brexit, ci vorbim despre ce se va întâmpla după Brexit. Cum să funcționăm ca Europa Unită, ca piață unică, în momentul în care unul dintre statele membre, un stat membru important, nu va mai face parte din Uniunea Europeană. Acest subiect va fi discutat, se vor adopta concluzii la Consiliul de Competitivitate. Consiliul este cel care e responsabil de competitivitate pe piața unică. Sunt convins că vom da curs inițiativelor decise la Consiliu. că despre această perioadă de după Brexit, noi acum discutăm și încercăm să cădem de acord asupra pozițiilor noastre. Noi vom contribui cât putem astfel încât să uh, ajungem la o aliniere, însă întâi trebuie să așteptăm concluziile Consiliului înainte să adoptăm o poziție definitivă. Cât despre antreprenori, mai ales IMM-urile și microantreprenorii, aici intervine nu doar dimensiunea națională, ci și piața Uniunii Europene. Există metode folosite în Austria, în Croația, în Germania și în alte state membre, metode care sunt utilizate astfel încât să se poată măsura povara administrativă cu care se confruntă antreprenorii. Trebuie să spun că în Croația e al patrulea an în care recomandăm planuri de acțiune pentru a analiza legislația actuală. Pe baza unor asemenea analize, noi reușim să eliminăm barierele care duc la o reducere în competitivitatea antreprenorilor noștri. La nivelul Uniunii Europene există un test pentru micii antreprenori. Toți antreprenorii trebuie să treacă prin acest test, astfel încât să vedem care este povara administrativă care vine odată cu noile propuneri legislative. Așa că trebuie să fim cutezători, să ne spunem noi, însă, ne antreprenorilor, dacă suntem de acord cu noi bariere administrative, dacă sunt lucruri care trebuie să fie eliminate pentru că reprezintă bariere. E un mecanism care e utilizat și în Croația și cu siguranță același mecanism poate să fie pus în aplicare și la nivel european. Cred că această abordare este cea care ne-ar putea ajuta să vedem dacă anumite directive sau anumite regulamente sunt prea împovărătoare sau poate nu sunt necesare. Cât despre mecanismul de reprezentare colectivă, al doilea trialog va avea loc la data de 2 martie. Din câte știu eu, există patru subiecte care urmează să fie discutate și negociate. Aș dori să, fac o, să facem o diferență între responsabilitatea internă și cea internațională. Va exista o perioadă lungă de transpunere a directivei în legislația națională și va fi nevoie de acces la registrele naționale. Ne-am dorit să existe măsuri de atac și interdicții, Acestea ar trebui să fie aliniate la nivel european. Sunt convins că e posibil să se facă așa și cu siguranță veți primi textul în Parlamentul European și îl veți vota. Doamna președinte intervine, avem doar o oră la dispoziție și mi-aș dori să poată răspunde toată lumea la întrebări, așa că răspunsuri mai scurte, iată am fost prima întrebare. Urmează acum doamna Cristal Șaldemose din partea SD. Mulțumesc și bun venit și din partea grupului meu politic. Vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici și că ne-ați dat informații legate de programul președinției croate. Da, un program foarte ambițios cel pe care și l-a propus Croația aici. A fost bine să auzim ce vă doriți să faceți în această primă jumătate de an. Cred că de aceea e foarte important să discutăm aici despre investiții, investiții în cercetare, sprijinul digitalizării și așa mai departe. Aici trebuie să colaborăm. Și aș avea două întrebări. În primul rând, în termeni concreți, cum veți asigura acest sprijin pentru digitalizare pe piața unică? Ce trebuie să se întâmple concret în întreprinderi? Și a doua întrebare, ne-ați vorbit foarte mult despre eliminarea obstacolelor, barierelor. Spune Spunem acest lucru de ani întregi în Uniunea Europeană. Dar care sunt barierele concrete pe care doriți să eliminați dumneavoastră în președinția croată? Și cum puteți să vă asigurați că nu vor exista efecte negative asupra protecției consumatorilor? Pentru că cu fiecare barieră, o fiecare obstacol există și protecție și nu ne dorim să pierdem nimic din protecție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Șaldemoze, domnule ministru, trei minute. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru întrebări. Cum putem să ajungem la rezultate? într-un spirit de respect de plin între Consiliu și Parlamentul European. Trebuie să discutăm subiectele, așa că prin dialog putem să finalizăm o parte dintre aceste dosare. Putem să încheiem trialogurile. Pe alte dosare putem să continuăm să continuăm cu munca. Așa cum au făcut-o și predecesorii noștri, cei de la președinția finlandeză. Cât despre întrebarea dumneavoastră. Înainte să definim planul de acțiune cu privire la obstacole, obstacole care sunt, obstacolele care sunt cele mai împovărătoare, utilizând metoda SCMI, e o metodă care ne va ajuta să măsurăm poverile administrative. În urma acestei analize vom putea să vedem care sunt barierele cele mai problematice și apoi vom putea să decidem dacă aceste bariere trebuie să fie eliminate sau nu. Cât despre digitalizare, aici măsura e una orizontală. Digitalizarea la nivel local, la nivel central, Digitalizarea este cea care ne înlesnește viața, reduce corupția. Prin digitalizarea tuturor serviciilor publice, am reușit să creăm un punct central de management. O parte dintre aceste procese trebuie să fie centralizate, o altă parte decentralizate. sau să se afle la un nivel mai redus. digitalizarea este cea care poate să le ușureze viața antreprenorilor și să ajute și cu costurile. Prin digitalizare poate fi eliminată și o parte din corupție. O întrebare de continuare. Pe scurt, vorbim acum despre Obstacole am auzit răspunsul dumneavoastră, însă puteți să ne dați garanții că președinția croată nu va duce la afectarea protecției pe piața muncii pentru angajați și pentru consumatori. Domnule ministru, ca stat care se află la președinția Consiliului de Competitivitate, nu vă pot da un răspuns final, însă cu, sigurare cu siguranță vom avea o abordare constructivă prin intermediul dialogului. Ne vom axa pe monitorizarea și analiza tuturor propunerilor nu acelea care să ducă la o reducere în drepturile consumatorilor, ci ne vom axa tocmai pe acelea care vor veni cu drepturi mai bune pentru consumatori și cu o protecție juridică mai bună. Vă mulțumim, domnule ministru. Urmează doamna Șaranțova din partea Riniu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. În primul rând, mult succes pe timpul președinției dumneavoastră. Eu aș dori să vorbesc despre calitatea dubla produselor. După cum știți, e un subiect care a tot fost discutat nu doar în această comisie parlamentară, ci în întregul Parlament European. În noiembrie ni s-a prezentat rezultatul uh, studiului care a fost făcut de Centrul de Cercetare, ni s-a confirmat faptul că există asemenea practici și această problemă există în Europa. Sunt afectate nu doar state cum ar fi Cehia și Croația, sunt afectate și alte state. Este clar că vorbim despre un eșec pe piața unică. Mâine ni se vor prezenta alte rezultate, o analiză economică de cum producătorii justifică acest fapt și această inducere în eroare a consumului consumatorilor. Cum vă spuneam, eu am fost șocată de anumite argumente folosite de producători care spuneau că motivul din spate e că există gusturi diferite ale consumatorilor sau așteptările legate de preț din partea consumatorilor. Eu nu sunt de acord cu asemenea informații. Există mii de feluri prin care putem să abordăm această problemă, însă aș dori să aud din partea dumneavoastră, domnule ministru, că sunteți de acord că argumentele pe care le utilizează producătorii indicatorii nu sunt unele valide și că președinția dumneavoastră este cea care se va implica să vedem cum putem să rezolvăm această problemă. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru! Vă mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc pentru interesul pe care îl aveți față de subiect această calitate dublă a produselor acest dublu standard de calitate al pro- pentru produse e un subiect important și pentru Croația, așa cum e și pentru alte economii naționale. Și e un subiect important pentru piața unică. Aceste subiecte nu doar că sunt importante, ci și fac parte din prioritățile noastre. Directiva privind calitatea produselor a trecut acum prin toate procesele și a fost adoptată și am stabilit și un termen limită pentru implementarea în legislația națională. Mai devreme sau mai târziu, toate statele membre vor trebui să transpună directiva în legislația lor națională. Nu mă aștept să existe niciun fel de problemă aici, însă unde vor exista probabil probleme în monitorizare și în controlul implementării. Odată ce directiva va face parte din legislația fiecărui stat membru, noi vom supraveghea și vom controla cum arată punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor directivei. și de asemenea vom semnaliza orice fel de încălcări ale regulilor și vom avea și măsuri de prevenție și vom întreprinde acțiuni împotriva acelora care nu respectă regulile. Avem aici o responsabilitate comună, responsabilitate pentru statele membre și responsabilitate la nivel european în ceea ce privește cadrul juridic. Și apoi trebuie să existe și aceste instrumente de monitorizare pentru transpunerea directivei. și vom vedea dacă directiva este într-adevăr bine pusă în aplicare. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur să aud că sunteți de acord cu mine și că e o problemă aceasta pe piața unică în Uniunea Europeană. S-ar putea ca eu să am păreri diferite despre cum să soluționăm problema, însă pe moment, da, avem legislația de care e nevoie și acum trebuie să fac o revizuire a acestei legislații. Comisia noastră parlamentară va fi foarte atentă la revizuirea, revizuirea legislației. Însă, între timp, ce trebuie să facem? și ce trebuie să facă președinția. Poate să organizeze o reuniune cu toate statele membre pe acest subiect, astfel încât să ne asigurăm că la nivel național se iau toate măsurile posibile la nivel național pentru a încheia cu asemenea practici. Ar putea președinția să organizeze o asemenea reuniune cu toate statele membre? Vă mulțumesc. Un răspuns scurt, vă rugăm. Când ești în politică de o vreme, se spune că nu trebuie să faci promisiuni. Doar așa, însă eu voi încerca să fac tot ce îmi stă în putință să organizez o asemenea conferință. Domnul Colai, acum din partea versilor. Thank you, Madam Chair. Thank you, Minister, for your... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și domnului ministru pentru prezență și uh, Aș vrea mai întâi de toate, domnule ministru, să vă urez mult succes în rolul dumneavoastră important din acest semestru. Întrebarea noastră se referă la inteligența artificială, la care ați făcut trimitere și dumneavoastră în prezentare. Vorbeați de recomandarea din 2018 și 2019. Au fost uh, uh raportori și de toate aceste lucruri trebuie ținută seama atunci când vorbim despre implicațiile juridice ale uh, inteligenței artificiale. Veți avea în vedere vidul juridic și veți încerca lacunele juridice și veți încerca să eliminați elementul părtinitor, subiectiv în ceea ce privește problema aceasta a dezvoltării inteligenței artificiale? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, coleg. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Colaia. Problema inteligenței artificiale intră sub incidența competenței Consiliului și se alătură problemei digitalizării și a creării unei economii digitale la scară europeană. În ceea ce privește economia digitală, în acest moment putem vorbi de cel puțin o temă cheie, dacă nu două. Datele structurate și eventual și datele nestructurate, cum pot fi ele incluse în mod juridic, în mod legal și legitim, cum pot fi ele, deci, puse la dispoziția celor care au nevoie de ele. Și în același timp, cum pot cum se pot genera produse de inteligență artificială care să le folosească. Disponibilitatea la nivel transfrontalier al unor astfel de date este importantă pentru o analiză pertinentă și pentru desfășurarea proceselor de inteligență artificială, numai că aceste lucruri deocamdată nu sunt reglementate. Noi, și la nivelul statelor membre, dar și la nivelul Uniunii Europene, avem oare o abordare clară, eventual comună, a acestor date structurate, respectiv nestructurate? E important ca în Uniunea Europeană să vedem care sunt elementele ce trebuie colectate pentru a oferi o bază utilă pentru o analiză corectă a inteligenței artificiale și necesității ca ea să fie folosită în anumite sectoare. Vorbeam de dezvoltarea unei strategii industriale comune, a unor procese comune, pentru susținerea și dezvoltarea IMM-urilor la nivelul Uniunii Europene. Și avem tocmai de aceea nevoie de un document strategic dedicat inteligenței artificiale, după care să încercăm să îl transpunem în planurile naționale de acțiune. Mulțumesc! Thank you for your answer. Mulțumesc foarte mult, domnului ministru, pentru răspuns. Aș dori să mă refer la încă un element în întrebarea de follow-up și anume la problema dublului standard de calitate a produselor alimentare și calitatea produselor uh, pe întreaga piață a Uniunii Europene, o calitate care să fie egală peste tot, este foarte importantă pentru noi. De aceea, întrebarea mea este foarte punctuală. Aveți în vedere să încurajați desfășurarea unei uh, noi analize de impact pe această temă? Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog. Nu pot decât să reiau cele spuse în uh, răspunsul la întrebarea care mi-a fost deja adresată pe această temă puțin mai devreme. Pentru a nu apărea pe piața unică produse cu standarde duble de calitate, E important să facem eforturi și asta este intenția noastră. Ceea ce vă pot eu promite este că ne vom strădui să, să, să facem eforturi în acest sens. Vom reflecta în orice caz la această problemă în fiecare zi a președinției noastre. Consumatorii din Spania și cei din Bulgaria nu ar mai trebui să fie în situația de a se întreba dacă ciocolata Milka are același gust uh, într-o țară sau în alta, dacă produsele de curățat, uh, de curățenie, pardon, uh, au aceeași putere și aceeași compoziție în funcție de țară și așa mai departe. Cred că pur și simplu, după un timp, va trebui să uităm de existența acestei probleme, pentru că vom avea fie legislații naționale armonizate și clare, fie La nivelul legislației naționale va trebui instituit un sistem de monitorizare adecvată a calității produselor și sunt convins că atât Consiliul cât și Parlamentul European sunt gata să impună măsuri de sancționare împotriva celor care ar încălca regulile de bună purtare asupra cărora ne-am pus cu toții de acord. Mulțumesc, domnule președinte, domnul, doamna Giro din partea, domnul, doamna Joron din partea IDE. Mulțumesc, domnule președinte, și am să vă spun deja de pe acum că mă voi folosi de cele două minute care mi-au fost alocate, fără întrebare de follow-up. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență și mult succes. Noi ne ocupăm de protecția consumatorilor în această comisie, să protejăm deci consumatorii și IMM-urile. Întrebarea mea, domnule ministru, se referă la consumatori și la întreprinderi și e vorba de următorul lucru, utilizarea etichetării pentru a valorifica know-how-ul și pentru în același timp a proteja consumatorii. Când mă duc să cumpăr o ciocolată din Elveția, este o etichetă elvețiană pe care scrie că ea a fost fabricată în Elveția și asta devine un fel de marcă de înregistrare a Elveției măș- că mașinile care sunt produse pentru Statele Unite poartă o etichetă pe care scrie unde au fost ele asamblate și uh, și cumpărătorii din Statele Unite trebuie să cunoască foarte clar care este originea lor. De ce nu facem și noi la fel cu o etichetă pe care să scrie fabricată în Europa? deseori consumatorii nici, n-au nicio idee despre originea produselor pe care le cumpără. Când cumpără un borcan de miere, de, deseori scrie pe etichetă miere produsă, un amestec de miere din interiorul și din afara Uniunii Europene. Și în realitate, dacă stau să fac cercetări și să sap, constat că 80% din acea miere provine din China. Deci consumatorii trebuie să știe de unde vin produsele majoritatea consumatorilor francezi doresc să cunoască țările de origine. Vrem să știm mai mult decât doar fabricată în Europa. Vrem să spunem fabricată în Europa, produsă în Alzacia, Franța. Asta ar fi în avantajul IMM-urilor și al consumatorilor. Dacă sunteți de acord cu mine, ce va face președinția croată pentru a promova această idee în cadrul instituțiilor? Mulțumesc! Hvala poštovana gospođo Joron. Mulțumesc, doamna Joron. În calitatea mea de politician, vreau să vă spun că sunt într totul de acord cu tot ce a spus dumneavoastră. Deja în supermarketuri este instituit obligația de a se prevedea pe etichetă țara de origine a produselor, lucru care este, desigur, benefic. Nu în ultimul rând pentru consumator, care dispune astfel de informațiile corecte în legătură cu produsul pe care dorește să îl achiziționeze. Cu siguranță, la nivelul Consiliului, ne-am dorit ca sistemul întreg să se îmbunătățească, dar cu toții ne dorim să cumpărăm produse în cunoștință de cauză și să fim foarte atenți când achiziționăm produsul, să nu luăm ceva care nu poartă o etichetă de încredere. Până la urmă, ține și de răspunderea noastră a fiecăruia dintre noi. Mulțumesc, domnul Bilan, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-mi exprim aprecierea pentru munca deosebită pe care uh, Croația, echipa președinției croate, au făcut-o pentru a combate această problemă teribilă a dublului standard de calitate a produselor. Pentru că subiectul a fost adus deja în atenție, aș spune că aceeași atenție ar trebui acordată și unui alt subiect foarte important, care în zilele astea nu prea se bucură de multă atenție politică situația actuală a serviciilor pe piața internă. V-aș îndemna să aveți în vedere punerea corectă în aplicare a regulilor actuale și eliminarea barierelor din calea dreptului de înființare și de desfășurare a activității care se opun liberei circulații a serviciilor. Să nu uităm că acesta este un sector care reprezintă 8% din uh, Uh, PIB-ul uh, pieței interne față de 24 în cazul 24% în cazul bunurilor. Vorbim foarte mult de pactul ecologic, dar oamenii nu uh, vor acționa diferit dacă nu li se schimbă mai întâi mentalitatea și nu e vorba doar de atitudinea mai ecologică. Ca atare, v-aș întreba ce veți face pentru a promova aceste noi idei și cum veți proceda pentru a spori eficiența propunerilor, propunerilor uh, comisiei? Ce veți face pentru companiile croate care întâmpină mari dificultăți în a avea acces pe alte piețe ale Uniunii Europene? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, domnule Bilan. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Comerțul cu bunuri și servicii dispune de un cadru clar de reglementare. În ceea ce privește serviciile, există o directivă privind notificarea în domeniul serviciilor, care în curs de negociere și sperăm ca în timpul președinției noastre să putem continua discuțiile pe marginea sa, atât la nivel tehnic cât și la nivel politic. Președinția austriacă lansase deja o inițiativă de a da mai multă proeminență serviciului servici, eh, sectorului serviciilor în cursul negocierilor dintre cele trei instituții noi, la rândul nostru, vom face tot ce ne stă în putere pentru a promova dialogul, negocieri cât mai constructive și dacă nu vom reuși să ajungem la sfârșitul acestui dosar încă în timpul președinției noastre, cu siguranță ne vom strădui să deschidem calea pentru ca în următoarea președinție să poată începe negocierile tripartite în acest dosar segmentul serviciilor, și aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră, reprezintă un sector în care, dacă reglementările acestea s-ar implementa, s-ar transpune în legislația națională, s-ar putea realiza un plus de concurență și dar și un plus de competitivitate pentru întreprinderile noastre și deci pentru întreaga economie europeană în ansamblul său. Promovarea sectorului serviciilor, liberalizarea serviciilor, vor permite oportunități sporite și pentru alte sectoare adiacente, se va realiza astfel mai multă creștere economică, va spori conectivitatea la nivel transfrontalier, se va înteți comerțul, se vor înteți relațiile comerciale, Deocamdată discuțiile s-au uh, înghețat, s-au împotmolit câtva, dar ne vom strădui să le deblocăm, să deschidem calea către începerea trilog, trialogului și să sperăm că vom putea începe acest proces cât mai curând. Mulțumesc acum în numele GUE-NCL, doamna Conecina. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Aș dori să revin la problema dublului standard de calitate a produselor. Eu eram convinsă că președinția croată este gata să susțină și să ducă mai departe această problemă, să o promoveze spre soluționare, dar după ce v-am auzit răspunzând colegilor mei, vă spun sincer că nu mai sunt așa de convinsă. Eu mă așteptam uh, ca unul dintre subiectele fundamentale de dialog să-l reprezinte punerea în aplicare a directivei privind dubla, dublu standard de calitate a produselor alimentare. Mă puteți confirma că așa stau lucrurile? În al doilea rând, apropo de problema calității și a monitorizării acesteia, tare mă tem că ne aflăm acum într-un moment în care Ținând seama de această calitate, eh, directivă pardon, privind de dublul standard de calitate, practic, Comisia a scos din acest text partea cea mai importantă, și anume monitorizarea. Monitorizarea, din cât înțeleg eu, se va face în mod diferențiat în fiecare țară, în fiecare stat membru. Ce veți face dumneavoastră pentru a uniformiza tocmai această monitorizare a calității duble? ne puteți asigura că veți susține dispoziții cât mai clare în legătură cu monitorizarea uniformă și exacta modului în care se va efectua ea în statele membre? Mulțumesc. Domnule ministru, mulțumesc. Doamnă Conegna, v-aș fi răspuns foarte scurt da și da, dacă n-ați mai fi adăugat această ultimă propoziție. Dar, pentru că ultima idee pe care ați menționat-o mi s-a părut un pic uh, uh, complicată, încerc să vă răspund eu cât mai clar. Într-adevăr, în luna martie ne propunem să promovăm protecția consumatorilor, în, în Consiliul pentru Protecția Consumatorilor această problemă și sunt convins că oricum nu vom avea cum să evităm dezbaterea acestei directive privind uh, prevenirea existenței unui dublu standard de calitate a produselor alimentare pe piața unică europeană. În, al, în al doilea rând, o altă problemă este dacă vom și reuși să garantăm obținerea rezultatului scontat. Asta n-am cum să vă promit eu acum. Asta și spuneam atunci când am făcut prezentarea uh, ne, ne vom strădui, vom face toate eforturile pentru a promova această problemă înaintea ședinței Consiliului, dup, în timpul și după ședința, dar pe parcursul întregii noastre președinții. Și vom susține de fiecare dată că acest dublu standard de calitate a produselor este inacceptabil, lucrurile trebuie schimbate și trebuie găsită o modalitate prin care producătorii să fie obligați să prevadă calitate uniformă în toate statele membre în care sunt vândute produsele lor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din, din partea PPE, doamna Cocalari. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Atunci când ați anunțat prioritățile președinției croate, ați pus accentul pe aprofundarea pieței interne și pe economia circulară. Între timp, așteptăm și din partea Comisiei să ne anunțe noul plan de acțiune privind economia circulară. Eu cred că promovarea acesteia și relațiile comerciale transfrontaliere cu produse reciclate și reutilizate reprezintă un element fundamental pentru atingerea țintelor uh, de mediu și climă și pentru atingerea și a obiectivelor noastre în materie de piață internă. Deci, ce va face președinția croată pentru a promova relațiile comerciale transfrontaliere cu produsele reparabile, reutilizabile, și reciclabile. Vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, doamnă Cocalari, pentru că ați manifestat interes pentru această problemă. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Economia circulară sau economia neutră, cum mi se mai spune, pactul ecologic – toate aceste elemente și inițiative de care discutăm în prezent au fost uh, incluse în acte legislative se pun în aplicare la nivelul Uniunii Europene, la nivel național, cel puțin într-o oarecare măsură, dar punerea lor în aplicare depinde și de suficienta finanțare de care se bucură. Așadar, sunt și acestea elemente care trebuie abordate. În prezent, suntem în curs de negociere pe marginea cadrului financiar multianual. Și perioada 2021-2027 va trebui să uh, se bucură de o poziție clară și în acest sens, asigurându-ne deci că prevedem suficientă finanțare pentru anumite inițiative pe care vrem să le promovăm în mod deosebit. Avem așadar un cadru legislativ prin care se pot asigura anumite condiții pentru favorizarea economiei circulare. Dar, din păcate, pentru punerea în aplicare a acestor inițiative nu există suficientă finanțare deocamdată. Cred că ați citit cu toții pactul ecologic, transformarea sectorului industrial și ideea aceasta că toate resturile de pe urma procesului industrial trebuie, într-un fel, folosite, reutilizate, eliminate în mod ecologic. Există un uh, fond dedicat pentru pactul ecologic Așa ar trebui să se întâmple, cel puțin în cadrul viitorului CFM, pentru finanțarea acestui pact ecologic. Trebuie găsite niște fonduri. Deci noi putem să facem așa o listă cu dorințe pentru Moș Crăciun, dar dacă nu există și banii necesari pentru a pune în aplicare această listă de dorințe, degeaba. Mulțumesc! Borzan. Mulțumesc, doamna Borzan, socialdemocrație. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Horvat, mă bucur să vă văd astăzi aici. Înainte de a pune întrebarea, aș vrea să fac un comentariu. De fapt, aș vrea să-mi exprim faptul că sunt plăcut impresionată de reacția dumneavoastră la întrebările eurodeputaților referitoare la produsele cu standarde duble de calitate. Sper că veți fi ambițios și sper că vă susține acest subiect, pentru că vedeți că este extrem de relevant pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Colegul de la PPE a pus deja această întrebare parțial, ca să zic așa. Dacă ne referim la utilizarea extinsă a unor mașini, a unor utilaje, e lucru extrem de important Ați prezentat o abordare generală. Puteți să intrați mai mult în detaliu, să fiți mai concret ce propuneri legislative veți susține în planul de măsuri care va fi prezentat în martie. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Borzan. Cred că Astăzi, în timpul acestei discuții, am menționat și am uh, abordat tu, toate cele șase inițiative extrem de importante, nu numai pentru Consiliul de Competitivitate, ci cu o importanță mai largă. Sunt uh, inițiative care sunt acum în discuție sau sunt dosare care au fost deja finalizate și care urmează să fie transpuse în legislația națională. Mai e un element extrem de important uh, pentru noi și anume a doua parte a priorității noastre prime și anume faptul că toate produsele trebuie să fie etichetate așa cum trebuie, iar informații trebuie să aibă, uh, consumatorii trebuie să aibă informații legate de ceea ce cumpără, informații foarte clare și nu e cazul întotdeauna așa. Cadrul legislativ trebuie să le asigure posibilitatea să returneze produsul respectiv și să fie înlocuit uh, produsul respectiv sau consumatorul să-și primească banii înapoi. Trebuie să creăm condițiile astfel încât să ne asigurăm că toate produsele au un termen de expirare de 7 sau 10 ani și în timpul acesta producătorii trebuie să se asigure că există piese de schimb astfel încât aceste dispozitive sau aceste utilaje, aceste mașini să poate fi uh, înlocuite cu respectivele piese. Nici n-ar trebui să mai discutăm așa ceva în 2020. Ar trebui să fie considerat comportamentul corect, comportamentul normal Asta este părerea mea în momentul în care cumpăr ceva. Nu vorbesc acum în calitate de ministru, vorbesc în calitate de consumator și mă enervează oricine care vinde un produs care nu e etichetat așa cum trebuie. Segmentul de protecție a consumatorilor nu este doar o prioritate a președinției noastre a fost și este o prioritate a tuturor președințiilor și a celor anterioare de asemenea când vorbim de protecția consumatorului și de întărirea drepturilor lor. Ne concentrăm și pe ceea ce vor face președințiile viitoare, <clears throat> dar trebuie să adoptăm o poziție comună și poziția aceasta trebuie să fie clară uh, și clar exprimată în dreptul național. Trebuie să existe un sistem de control adecvat și sancțiuni adecvate pentru a împiedica apariția unor asemenea uh, evenimente și să reducem numărul de produse care nu sunt conforme și care intră pe piață. Și dacă ne gândim la prelungirea duratei de viață la raft a unor produse, lucrul acesta este extrem de relevant. Dacă ne gândim și la economia circulară și la pactul ecologic, e bine, acesta va fi locul cel mai potrivit pentru a pune în aplicare o asemenea inițiativă. Mulțumesc, doamna Han. Vorbitoarea doamna Borzan spune că dorește să mai pună întrebare. Vă rog, foarte pe scurt. Domnule ministru, mă bucur să aud că protecția consumatorilor ocupă un loc de frunte între prioritățile dumneavoastră, ținând cont de faptul că atunci când vorbim de protecția consumatorului, Croația are o poziție destul de la coada clasamentului. Nu v-ați referit însă la ONG-uri. Sunt foarte multe ONG-uri în acest domeniu în Croația. Și ministerul nu le dă suficient de multă resurse astfel încât să se refere la aceste chestiuni. Cum credeți că se vor putea re- relaționa ONG-urile la această problemă? Ministru, domnul ministru, aveți parțial dreptate, pentru că acum doi ani am început să punem în aplicare un model de finanțare diferit pentru ONG-uri. Continuăm să Uh, primim în continuare cereri de finanțare și ne gândim la inițiative care să sporească conștientizarea consumatorilor în legătură cu drepturile lor. Încurajăm de asemenea și uh, cererile de participare la diverse propuneri de proiecte care pot fi finanțate din bugetul de stat numărul de proiecte nu este extrem de mare și nici nu e relevant. Este important pentru noi că aceste ONG-uri și activiștii lor trebuie să înțeleagă că o bună propunere de proiect trebuie să se facă în parteneriat cu autoritățile locale și sau autoritățile naționale atunci și dacă proiectul este bine evaluat, atunci noi vom asigura finanțarea care să permită ONG-urilor să pună în aplicare acele inițiative privind uh, protecția consumatorilor. Doamna Han de la Reniu, mulțumesc, uh, doamna președinte. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru prezentarea priorităților președinției croate. Vreau să uh, Mă refer la o chestiune la care v-ați referit foarte pe scurt în declarația dumneavoastră și anume inteligența artificială. Ați manifestat, ați menționat acest lucru foarte vag. Ați spus că aveți nevoie, avem nevoie de investiții care să se bazeze pe propriile noastre valori. Dacă ne gândim la aplicațiile etice și umane pentru inteligența artificială și la faptul că uh, se va adopta ceva în acest sens? Care sunt planurile dumneavoastră, mai ales după ce am aflat la începutul acestei săptămâni că recunoașterea facială, facială prin Uh, inteligența artificială este foarte folosită la nivelul poliției americane. E vorba de o companie privată care a primit acest dat și a primit date de la diverse rețele sociale care afectează și pe uh, cetățenii europeni. Deci trebuie să ne gândim la protejarea drepturilor consumatorilor și mediul online și le asigură aceste drepturi uh, protecția consumatorilor în mediul online. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Han, pentru întrebarea dumneavoastră. Am uh, încercat, în parte, să definesc problemele fundamentale care trebuie rezolvate, care trebuie abordate încă de la început ca să ne asigurăm că inteligența artificială și produsele care țin de inteligența artificială pot fi puse în aplicare și pot fi utilizate zilnic atât la nivel local cât și la nivel național. De asemenea, vrem să fim siguri că produsele de inteligență artificială vor fi puse pe piață și vor fi la dispoziția consumatorilor. Știu foarte bine că toate produsele care folosesc elemente de inteligență artificială trebuie să aibă acces la date. Datele sunt cheie de datele, termenul date este un termen foarte larg. Anumite date sunt, la disponibil, sunt disponibile public, altele sunt nestructurate, altele sunt confidențiale. Deci datele reprezintă o categorie foarte largă de elemente care nu e nu este definită cu multă claritate. Pe 19 februarie va fi prezentat planul de măsuri și atunci o să știm cum va fi pus în aplicare cum va fi pusă în aplicare componenta etică în acest cadru uh, juridic Așteptăm de asemenea și o carte albă și sperăm că acolo o să apară o definiție mai clară tuturor aspectelor pe care le discutăm uh, astăzi. Însă vreau să repet ceva. Avem serii de date foarte mari, foarte ample, care pot fi schimbate transfrontalier putem să le folosim pentru a fabrica diverse produse bazate pe inteligența artificială. Pot fi folosite, însă trebuie să vedem ce fel de tehnologie de senzor trebuie să avem pentru a colecta datele relevante ce pot fi folosite în viitor pentru a produce și pentru a utiliza asemenea produse bazate pe inteligența artificială care să fie la dispoziția utilizării zilnice de către consumatori. în regulă, da, mulțumesc foarte mult. Aștept uh, cu nerăbdare să vă ce spuneți după 19 februarie. E urgent să avem uh, niște planuri foarte clare și să facem pași foarte concreți pentru a avea un plan european în materie de inteligență artificială. Mulțumesc. Următorul vorbitor, ultimul, este domnul Dolișal din partea PP-ului. Herr Minister, Doamnă președinte, domnule ministru, în primul rând vă mulțumesc pentru prezentarea programului președinției dumneavoastră și că ne-ați spus ce se va întâmpla în următoarele șase luni. În 2017, în ianuarie, Comisia a avut o propunere de directivă în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei în ceea ce privește serviciile pe, de pe piața internă și notificările de care e nevoie, regulile ce trebuie să se modifice din Directiva 26 din 2012 și conexiunea cu sistemul de notificare. După ce au existat hotărâri ale curții în anul 2018, directiva mai conține acum și o obligație în ceea ce privește notificările cu privire la planuri. Consiliul a discutat despre diferite variante de soluție, însă până la urmă, la ultimul trialog, nu s-a ajuns la o soluție între statele membre. S-ar putea să existe aceste consecințe negative pentru la nivel local, unde s-ar putea să existe o povară administrativă crescută și de aceea există acel termen uh, stabilit de șase luni pentru ele. Aș dori să știu ce doriți dumneavoastră să faceți în acest sens. Există un trialog, există o dorință de a relua trialogurile în legătură cu directiva privind notificările. Ce își propune Consiliul să facă astfel, ce vă propuneți să faceți astfel încât încât să se tragă peste această problemă în Consiliu și să se continue negocierile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua, domnule Doleșal, vă mulțumesc pentru întrebare. Da, directiva la care v-ați referit trece printr-un proces de revizuire și suntem uh, gata să facem următoarele. Suntem gata să începem în februarie întâlnirile bilaterale cu statele membre pentru a vedea care este poziția statelor membre și să pregătim o soluție de compromis ca posibilă bază de discuții la trialoguri. Cum am spus de mai multe ori, compromisul și respectul reciproc uh, din timpul trialogurilor între cele trei instituții sunt uh, elemente cheie. Ele ar putea să ne ajute să ne apropiem în ce privește pozițiile. Deci trebuie să vedem care sunt pozițiile statelor membre pentru a înțelege mai bine cum se poziționează dar concluzia mea este următoarea. În 2020 trebuie să avem în vedere reducerea poverii administrative a întreprinzătorilor, să asigurăm o mai bună funcționare a autorităților locale și a administrației naționale. Deci crearea unor bariere administrative și de natură neadministrativă n-ar, ar fi contraproductivă. Uh, obiectivul nostru este să eficientizăm anumite proceduri administrative, să reducem uh, povara fiscală și nefiscală și să permitem cetățenilor și întreprinzătorilor și mai ales cetățenilor să se bucure de servicii mai bune la costuri mai mici. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Timpul a expirat și acum o să-i dau cuvântul domnului Horvat să își prezinte concluziile. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor. În această oră foarte scurtă am încercat să aruncăm lumina asupra priorităților președinției croate și să arătăm că suntem gata să ajungem la niște compromisuri și să ajungem la soluții care pot fi aplicate în ce privește dosarele menționate. Suntem gata să încercăm să găsim surse de finanțare durabile pentru a pune în aplicare cadrul legislativ prin diverse măsuri într-un timp rezonabil. După ce am răspuns la întrebările dumneavoastră, nu mai am nimic de adăugat, așa că ținând cont de programul dumneavoastră și de timpul pe care mi l-ați acordat. Voi încheia aici și vă urez succes uh, și un an 2020 cununa de succes. Mulțumesc, domnule ministru, spune președinta, vă mulțumesc în numele comisiei noastre pentru acest schimb de vederi. Toată lumea apreciază faptul că am încercat să facem acest lucru într-o manieră mai structurată decât în trecut și cred că Astăzi, astfel am ajuns la o discuție mai profundă, am primit, după părerea mea, răspunsuri bune, suntem mulțumiți de acest lucru și sperăm că în următoarele șase luni vom colabora constructiv și noi vom colabora constructiv cu președinția și dumneavoastră cu noi. Sper, domnule ministru, că ați aflat, care, ați aflat foarte clar care sunt prioritățile uh, Parlamentului. Vă mulțumim că ați venit uh, între noi și o să mai facem o mică pauză de un minut înainte de a trece la următorul punct din ordinea de zi. Stimați colegi, haideți să începem. Următorul punct din ordinea de zi este analiza legislativă privind directiva NIS, adică sistemele și rețelele uh, de securitate a informației. Iacob Boratinski, de la unitatea de la DG Connect, uh, securitatea cibernetică și politica uh, digitală a vieții private. Interesăm, pe noi ne interesează să vedem cum se pune în aplicare uh, legislația europeană, inclusiv directiva NIS, care a fost adoptată în 2016 și termenul de transpunere a fost mai 2018. Cred că ați văzut cu toții notița din documentul, din documentele dumneavoastră care prezintă cum, care este starea de fapt. O să dau cuvântul domnului Boratinski, 10 minute dacă sunteți de acord și apoi o să avem niște discuții. Vă rog, domnul Boratinski, aveți cuvânt. Good morning, uh, ladies and... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că ne ne-ați dat această ocazie celor de la Comisie să vă prezentăm cum arată lucrurile acum cu directiva ANIS. Vă reamintesc faptul că această directivă făcea parte din strategia pentru cibersecuritate a Uniunii Europene. La nivelul Uniunii am avut atunci o primă încercare de a construi acțiuni pentru, cibersecur- pentru securitatea cibernetică. Uh, aceasta a jucat un rol foarte important și pentru Parlament în negocieri. Așa că mă bucur că mă aflu aici. Domnul Schwab a fost raportor pentru acest dosar. Aș dori să mă axez pe raport, pe raportul pe care l-a adoptat Comisia în octombrie anul trecut. În acest uh, raport, de fapt se face un prim pas în evaluarea funcționării directivei. Și din nou să ne întoarcem puțin în trecut, ideea din spatele raportului Titlul pare unul foarte obscur pentru cei care nu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă. De fapt, sunt abordările pe care le au statele membre în identificarea operatorilor de servicii esențiale. De fapt, totul are de a face cu propunerea inițială a Comisiei, care pe parcursul negocierilor s-a modificat, s-a decis că statele membre sunt cele care trebuie să determine care este domeniul de aplicare al directivei și anume care companii vor avea obligații de sub directivă. Vorbim de două obligații, una e cea legată de măsurile de gestionare a riscului și măsuri de securitate pe care trebuie să le ia companiile și apoi tot ceea ce se ține de raportarea incidentelor. De fapt, totul a pornit de aici, din acest Parlament. E acest domeniu care a fost uh, identificat încă de la început ca fiind un domeniu foarte fragmentat. E un lucru pe care îl știam și înainte de evaluarea pe care o va face Comisia, o evaluare de plină până în primăvara anului viitor. Trebuie să analizăm acest aspect specific. Dacă e să privim întregul calendar, putem vedea că directiva a intrat în vigoare în luna august și așa cum vă spuneam, conform directivei, statele membre sunt obligate să definească companiile care sunt văzute ca fiind operatori de servicii esențiale. Dacă analizăm acest aspect specific din directivă, în noiembrie 2018 statele membre trebuiau să trimită informațiile legate de operatori identificarea operatorilor, au existat întârzieri, de aceea data de mai 2019 nu a fost respectată pentru că ne doream să avem o imagine cât mai completă din partea statelor membre. Astfel, raportul a fost adoptat în 2019. De ce e important? De ce e important că statele membre sunt cele care identifică aceste companii? pentru că există această interconectare profundă, există atacuri cibernetice care au dimensiune transfrontalieră și e important și din perspectivă de piață. E important să ne asigurăm că companiile sunt supuse unor obligații similare pe piețele noastre. Companiile trebuie să fie identificate în toate statele sau să nu fie identificate. Dacă nu respectă limitele identificate. Raportul analizează felul în care serviciile esențiale au fost identificate, care sunt pragurile utilizate de statele membre și apoi companiile care au fost identificate serviciile esențiale, nu intru în detalii, dar puteți să vedeți că există o diferență între abordările statelor membre. De ce? Statele membre au identificat serviciile esențiale în maniere diferite. Și de aceea, uh, Există și anumite lipsuri în consecvență. În această imagine încerc să vă explic la ce ne referim. Sunt doar niște exemple aici, nu spunem cine are dreptate și cine nu. Pur și simplu vedem care sunt abordările în statele membre. Avem Estonia în prima coloană care folosește un termen generic, furnizare de electricitate. Pe partea dreaptă avem Bulgaria, care folosește o altfel de abordare mult mai detaliată pentru a defini același serviciu prin șase categorii diferite. La Portugalia și Danemarca putem constata că în comparație cu Estonia și Bulgaria există anumite părți din sectorul de electricitate care nu sunt înglobate. Acesta ar fi un prim element al identificării pe care l-am analizat. Apoi am analizat pragurile. Statele membre din nou au ales diferite tipuri, diferite niveluri. Din nou, doar pentru exem- ca exemplu, am folosit o categorie, un sector specific care este analizat, cel care e intitulat infrastructură digitală. Uh, acele Internet Exchange Points, care sunt foarte importante, cele care ne asigură că avem conexiune, ne putem conecta la internet. Au existat diferite tipuri de praguri, unele state membre au folosit numărul de sisteme autonome conectate, alte state au utilizat și cota pe piață sau volumul de date zilnic. Din nou, există diferențe și în cifre. Câteodată explicația e dimensiunea statului membru, câteodată nu. Rezultatele exercițiului. putem să vedem că avem cifre care diferă foarte mult numărul de companii care au fost identificate. Am încercat să prezentăm bine informația, de aceea am făcut acest grafic în care ne bazăm pe numărul de operatori pe 100.000 de locuitori. Sunt niște aproximări făcute. Statele membre pot să aibă mai multe companii, per capita. Totuși, diferențele au fost foarte mari. Ne-a scăpat un stat membru care avea o metodologie complet diferită și care identificase peste 10.000 de operatori. Ce am mai putut să constatăm în spiritul directivei al armonizării, în unele state membre s-au identificat sectoare suplimentare. Am salutat faptul că în patru state membre s-au inclus și serviciile guvernamentale, administrațiile publice. Acestea, de fapt, făceau parte din propunerea inițială a Comisiei. Ne gândeam să fie protejate sectoarele cele mai importante ale economiei și și administrația publică făcea parte din abordarea noastră. În concluzie, Există aceste modalități diferite și abordări diferite în identificare în statele membre, așa că rezultatul final și din nou vorbim despre companii comparabile, folosim acest termen, rezultatele nu pot fi tratate în aceeași manieră în toate statele membre. Nu vorbim despre dispozițiile de securitate și când, cum sunt ele transpuse, ci pur și simplu dacă o companie specifică e sub incidența directivei sau nu. Și s-ar putea să existe un impact negativ în ceea ce privește terenul echitabil. Și ar putea să afecteze rezistența noastră. Cât despre recomandări, uh, Aici invităm statele membre să alinieze listele cu serviciile, să fie aliniate pragurile. Nu înseamnă că pragurile trebuie să fie identice pentru toată lumea, pentru că există specificități naționale, dar e important să fie mai aliniate. și apoi mai cerem statelor membre să finalizeze procesul de identificare și să se adreseze unui element lipsă, și anume consultarea, procesul de consultare între statele membre în situația în care o companie, aceeași companie, furnizează servicii în mai mult de un stat membru. De exemplu, pentru instituțiile financiare sau unele companii de energie se regăsesc într-o asemenea situație. Astfel de consultări nu prea au avut loc și atunci s-a creat o obligație juridică pentru consultare. Împreună cu grupul de cooperare ne vom ocupa și de revizuirea liniilor directoare în proces. Cam atât despre raport. Înainte să închei, aș dori să vă spun cam unde ne aflăm cu procesul de evaluare și revizuire. Acest raport a fost așa un început, însă acum bineînțeles că mai există multe subiecte pe care trebuie să le analizăm. Iată care sunt pașii pe care îi vom urma. Acum organizăm vizite în statele membre. E un exercițiu foarte interesant pentru că putem astfel să vedem cum funcționează pe teren directiva. E un lucru interesant pentru că în multe state membre a fost o schimbare importantă Autoritățile au putut astfel să-și crească resursele. În iulie am fost în vizită într-un stat unde numărul de personal în Departamentul de Securitate Cibernetică a crescut de la 7 la 28. O creștere foarte mare și e important pentru că acest stat e unul care trebuie să facă foarte mult în acest domeniu și pentru că are foarte multe companii digitale pe teritoriu. Ca parte a vizitelor ne-am întâlnit și cu autoritățile, am, ne-am întâlnit și cu companiile. A fost foarte interesant să colectăm astfel informații. Ce ne așteaptă? Vom evalua pilonii principali ai directivei, operatorii de servicii esențiale, așadar, DSP-urile, domeniul de aplicare, să vedem dacă acoperirea actuală e una adecvată și apoi, foarte important, vom mai analiza și felul în care legislația națională urmează dispozițiile directivei în ceea ce privește nevoile de securitate, notificările și aici vedem că există abordări foarte diferite și, bineînțeles, vom mai analiza și alte elemente ale directivei, capabilitățile, capacitățile pe care le au autoritățile naționale și SISEL, incide, echipele care se ocupă de, cu răspunsul la evenimente de securitate cibernetică, CSIRT. Statele membre sunt obligate să aibă o asemenea echipă. Și apoi vom analiza și ce se întâmplă la nivel european. Există un grup de cooperare pentru discuții la, cu statele membre. Discutăm acolo și despre securitatea rețelelor de timp 5G. Termenul stabilit e mai 2021. Atunci, cel târziu atunci, Comisia își va termina revizuirea și cu siguranță vom avea ocazii în care să vă informăm cu privire la acest proces pe parcursul anului. Vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie astăzi. Mulțumesc foarte mult domnului Boratinski pentru această prezentare și acum uh, deschid dezbaterea. Dacă doriți să interveniți, vă rog să ne anunțați. Domnul Vab, domnul Schwab, ea are primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă s-ar putea să repuneți pe ecran uh, imaginea aceea în care avem o imagine de ansamblu a statelor membre pentru a vedea cine a făcut mai mult și cine a făcut aproape nimic în ce privește transpunerea directivei. Am încercat să ne luptăm pentru integrarea da, aceasta e imaginea. Pentru integrarea infrastructurii critice legată de es eh, serviciile esențiale. Luxemburg, Estonia și Malta nu ne putem imagina că au atât de mult mai multe servicii esențiale decât Franța sau Germania. Dacă ne uităm la Polonia, de asemenea, Ia uitați-vă cum stau lucrurile. Deci este ridicol să uh, asistăm la aceste lucruri, uh, amenințările cresc, se fac eforturi pentru ca ele să fie reduse, dar apoi la nivelul statelor membre nu se mai întâmplă mare lucru. De ce? Pentru că e vorba de o directivă și asta înseamnă că statele membre pot să facă ce vor ele, practic. E clar că statele membre ar putea face mult mai mult decât o fac, Sigur că totul depinde și de dimensiunea statului membru respectiv, dar sunt convins că problema se poate, uh, poate beneficia de mult mai multă atenție în toată Uniunea Europeană și nu numai în Estonia și Malta. Vă rog, doamnă președinte, e nevoie de mai multă armonizare nu putem trăi într-o situație în care la șapte ani după votul pe marginea acestei directive, serviciile esențiale sunt tratate în continuare în mod diferențiat, atât de diferențiat între Statele Unite și suntem atât de expuși la riscurile cibernetice trebuie stabilit mai clar la nivelul Uniunii Europene ce sunt serviciile Uh, esențiale, chiar dacă asta nu le place autorităților din Germania, Franța sau Polonia, avem nevoie de o armonizare, de o abordare mai armonizată, mai unitară. <clears throat> În ceea ce privește o altă concluzie a acestui slide, și anume, e nevoie de standarde de calitate pentru aceste servicii esențiale, un, un standard european. Așadar, întrebarea mea următoare: Când ne putem aștepta la un standard ISO 2018? Ni s-a arătat foarte clar din partea comisarului că își dorește siguranță cibernetică. Ce se va putea întâmpla? Cum vor, când vor vedea consumatorii crearea unui astfel de standard? Bun, dacă sunteți de acord, dăm cuvântul mai departe următorului vorbitor deocamdată, domnul Ansip. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru această imagine de ansamblu Această directivă a fost un act legislativ extrem de util și a venit foarte la timp Statele membre au uh, acum propriile strategii în materie de securitate cibernetică și o înțelegere comună a riscurilor și a modului în care trebuie abordată infrastructura critică, serviciile financiare și alte aspecte legate de securitatea cibernetică, care depind de securitatea cibernetică. Am creat aceste elemente și chiar înainte de apariția directivei s-a dovedit că este o, un act legislativ extrem de util, pentru că ne va, putea face, ne va putea permite să facem mai ușor față unor posibile atacuri cibernetice. Dar în propunerea lansată de Comisia Europeană sunt vizate și sectorul public și sectorul privat. Însă de data aceasta, sectorul, pub, uh, sectorul privat nu mai este vizat. Și știm foarte bine că în ultimii ani spitalele spitalele au fost supuse unor atacuri cibernetice destul de uh, agresive. Uh, în unele state membre, spitalele țin de sectorul public, în altele sunt și spitale care țin de sectorul privat. Oricum procedăm, de exemplu, în contextul directivei acesteia, nu avem un răspuns clar. Sunt de acord cu Andreea Schwab E nevoie de o înțelegere comună a acestor servicii esențiale și a furnizorilor de servicii care le oferă. Google și Facebook în prezent nu intră sub incidența acestei directive. Deci întrebarea mea următoarea. Aveți vreun plan de extindere a acestui domeniu de aplicare? Astfel încât să fie inclus și sectorul public? și să fie inclus și mari furnizori de servicii digitale ca Google și Facebook? Bine, vă mulțumesc foarte mult, nu mai văd alte cereri de intervenții, așa că îl rog pe domnul Bratinski să intervină. A doamna Joron? Da, vă rog. Da, îmi cer scuze, doar o intervenție scurtă. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea privind directivă și subiectul securității cibernetice securitatea rețelelor uh, cibernetice este fundamentală pentru o Franță și o Europa uh, suverană. Ieri din Figaro am aflat că ambasadorul european <laughs> din uh, Corea de Sud lucra pentru serviciile secrete chineze. Când uh, Wikileaks și Snowden vorbeau despre uh, spionajul american, Franța era aceea agresată și cancelarul Merkel a fost spionată. Nu mai este o noutate pentru nimeni. Statele europene au fost agresate vorbitoarea este rugată să vorbească mult mai lent pentru serviciul de interpretare. Am citit raportul dumneavoastră din 9 octombrie 2019 și cât privește pragurile calitative și cantitative ale statelor membre alese în sectorul digital, mă întreb de ce Franța este unul dintre puținele state care nu a indicat niciun fel de prag oficial pentru uh, schimbările de pe internet. E vorba de 200 de gigabits pe secundă, în timp ce în Danemarca există un, o cifră de 300 de uh, gigabits pe secundă. De asemenea, pentru furnizorii de DNS nu au fost uh, prevăzute, nu au fost uh, furnizate de către Franța numărul utilizatorilor. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre asta. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Buratinski. Mulțumesc mult pentru contribuții și mulțumesc pentru întrebările adresate. Mai întâi de toate, în ce privește standardele. Într-adevăr, ele sunt o reflexie a necesității de a simplifica măsurile aplicate de companiile din întreaga Uniune Europeană în materie de securitate. E o problemă foarte importantă și pentru viitor. Directiva aceasta promovează o abordare neobligatorie și neutră din punct de vedere tehnologic, permițând uh, luarea unor măsuri proporționale, fără însă a se specifica niște standarde punctuale care să trebuiască a fi folosite. Utilizarea unor, unor standarde s-a văzut la nivelul unor companii care folosesc astfel de uh, practici uh, într-un mod matur. Sunt companii care folosesc standardul ISO 2018. Sunt și guverne care includ aceste standarde în niște orientări pe care le promovează, dar trebuie să reflectăm cu multă atenție și la gradul în care își dorește Uniunea Europeană să devină, să prevadă dispoziții obligatorii din acest punct de vedere, să intre prea mult în detalii, să oblige prea mult. Pentru că ni se poate spune, așa cum ni s-a și spus, folosim standardele, dar din cauza costurilor foarte mari nu suntem certificați. Deci, tocmai asta este ideea unei puneri în aplicare provizorii. Analizăm lucrurile foarte îndeaproape pentru că companiile trebuie să știe ce au de făcut și printr-o astfel de mm, abordare cred că am putea să uh, încurajăm o aplicare mai serioasă a acestor dispoziții. O altă chestiune importantă ar a fi logic să evităm situația în care companiile din sectoare similare cu, a, cu uh, provocări similare în materie de securitate cibernetică sfârșesc prin a uh, face lucruri foarte diferite pentru că se află în state diferite. Vorbeam cu vânzători de soluții cibernetice și îmi spuneau punctul lor de vedere. Ne spuneau că se confruntă cu cerințe foarte diferite ni se spune că, până la urmă, soluțiile oferite sfârșesc prin a nu mai fi rentabile, pentru că sunt cerințe, de exemplu, de soluții de securitate cibernetică pentru sectorul sănătății, pentru ca ulterior, într-un anumit stat membru, să li se răspundă, a, păi dar asta e prea mare bătaie de cap să le pui în aplicare, nu mai avem nevoie de ele. Bani pierduți. Deci, trebuie să încercăm să ajutăm și companiile să facă ce e mai bine, pentru că dacă îi obligi prea, prea mult, intri prea mult în detalii, uh, și asta este o capcană în care companiile până la urmă nu vor mai face decât o conformitate așa de formă, să bifeze căsuțele și atât, dar nu o să ajute în mod real la crearea unui peisaj cibernetic mai sigur. Aceste probleme trebuie abordate și ținând seama de cadrul de certificare din uh, Uh, actul privind securitatea cibernetică. Vom include securitatea produselor, a serviciilor, dar și a proceselor, un alt domeniu în care se leagă de viitoarea dezvoltare a cadrului în contextul revizuirii INS. Aș dori de asemenea să răspund uh, și uh, întrebării adresate de domnul vicepreședinte Ansip. Vorbeați despre uh, rețeaua de sănătate, despre sectorul de sănătate, despre rețeaua de spitale. Noi când mergem la statele, în statele membre, o imagine așa mai puțin științifică care reiese este aceea a măsurilor pe care le iau statele membre în energie, în uh, transporturi, dar de obicei se începe cu sectorul sănătății se construiesc de la zero spitale. Știm că întotdeauna sectoarele de sănătate suferă de prea puțin bani și aici am putea investi mai mult. Am putea crea în cooperare cu uh, sector cu sectorul un flux de lucru pentru a vedea, pentru a stabili niște autorități uh, din statele membre care să monitorizeze în mod specific sectorul sănătății, astfel încât să putem găsi soluții pentru această situație. O altă problemă, mari actori digitali, marile platforme online. Astăzi peisajul este cumva neuniform. Dacă ne uităm în direcția Google, de exemplu, Sunt țări în care operatorii de servicii esențiale sunt aceia care operează domenii. Dar acum 4-5 ani, când am negociat, s-a ajuns la un uh, catalog de servicii destul de limitat, numai piețele, platformele comerciale, serviciile cloud și un al treilea tip de servicii. Dar furnizorii de servicii uh, digitale nu sunt tratați la fel. Nu pot exista, de exemplu, măsuri de supraveghere întreprinse de autorități la nivelul ex ante. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Thank you very much. Um... I think this subject will come back <laughs> uh, Mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vom reveni la acest subiect. El rămâne important pentru comisia noastră. E, va fi cu siguranță un follow-up, dar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o altă discu discuție pe care o vom purta cu Comisia cu privire la punerea în aplicare a regulamentului privind produsele din construcții, ni se va vorbi despre o evaluare efectuată de comisie și despre planurile acesteia de viitor. Îl invit pe uh, domnul Cozigru, care se oferă din partea DG Grow, care ne va vorbi despre importanța punerii în aplicare de pline a legislației. Cu siguranță e un subiect pe care vrem să-l urmărim cu toată atenția, aveți, fără îndoială, documentația necesară în documentele dumneavoastră de ședință și acum o să rog pe domnul Cozi să vă pre ne prezinte raportul pe marginea acestui regulament. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vă prezenta rezultatele evaluării noastre privitoare la regulamentul privind produsele din construcții. Mai întâi, în ce privește sectorul industrial ca atare, Principala caracteristică a acestuia este următoarea. Întâi de toate trebuie să fim conștienți de volumul acestui sector, care angajează aproape 3 milioane de lucrători în Uniunea Europeană, e o piață cu 40 de milioane de euro, un nivel destul de scăzut de importuri, 20 de eh, miliarde de euro, o predominanță a IMM-urilor, 32%, 94% sunt întreprinderi mici. Și o varietate mare, ciment, mortar, eh, eh, gresie, faianță, mm, chiuvete de bucătărie, sisteme de detectare a fumului uh, și multe alte echipamente. Deci o diversitate foarte mare de produse folosite în sectorul acesta. Cât privește regulamentul privind sectorul construcțiilor, privind produsele din construcții catare și acest regulament are anumite caracteristici. El realizează o bună funcționare, desigur, a sistemului, atinge obiectivul acesta, dar Multe rămân reglementate la nivelul statelor membre care au competență specifică potrivit propriei structuri administrative la nivel național, regional și unor și local. Deci așa se face punerea în aplicare. Regulamentul privind proțele de construcții vizează, să, vizează acele produse de construcții care sunt permise Uh, a fi utilizată în, într-un stat membru. Dar asta nu înseamnă că marcarea CE nu poate fi în mod sistematic folosită, așa cum spuneam. E o chestiune care se leagă de legislația din domeniul construcțiilor, aceasta variind de la un stat la altul. Avem o abordare unică în acest caz, este o, o parte armonizată a acestui regulament care se leagă de o serie întreagă de factori specifici, natura produselor ca atare, produse intermediare și faptul că lucrările de construcții țin de competența statelor membre. Mai este o trăsătură caracteristică și anume că nu sunt stabilite cerințe pentru produse pe care produsele se trebuiască să le respecte de exemplu la mașinării sau alte tipuri de produse care ar fi în mod normal supuse unei legislații armonizate. Se stabilesc norme armonizate cu privire la evaluarea performanței acelor produse în relație cu caracteristicile lor esențiale, relația cu focul, cu conductivitatea termică, cu anumite modalități de a fi de, de izolare. O altă caracteristică o reprezintă sensul mar mărcii CE. Marca CE se concentrează, desigur, pe evaluarea performanței și nu pe conformitatea produsului. Încă o caracteristică a CPR, și anume, în loc să se pornească de la prezumția de conformitate a produsului și acesta să, aceasta să fie obligatorie, În acest caz, deci, sau în loc să fie voluntară, se corectează vorbitorul. În acest caz, cum este în cazul altor, altor regulamente, în acest caz este voluntară. Am, la, am hotărât să lansăm un proces de evaluare, pentru că ne-am dat seama că există unele dificultăți. Regulamentul privind produsele din construcții s-a adoptat în 2011 și el înlocuia o directivă în materie. Ne, ne confruntaserăm deja cu multe probleme la nivelul punerii în aplicare în întreaga Uniune Europeană a acelei directive și cel pe care l-am adoptat în 2011 a fost apoi reevaluat în 2013. Apoi, în iulie 2016, s-a publicat un raport cu privire la punerea în aplicare în care s-a identificat ce trebuia să se mai facă, unde se punea, puteau îmbunătăți lucrurile pentru a soluționa problemele întâmpinate la nivelul punerii în aplicare împreună cu statele membre și cu actorii interesați, printre care organismul de standardizare CEN, și a rezultat că au apărut probleme suplimentare din cauza unor probleme juridice și am făcut o analiză pentru a încerca să găsim posibile soluții. După care am de declanșat un amplu proces de consultare cu părțile interesate, din sectorul industrial, din statele membre, cu organismele de standardizare, cu CEN și cu platforma tehnică de revizuire a CPR. În noiembrie 2016, pachetul european, pachetul Uniunii privind energia, atunci când s-a luat în discuție, a, s-a constatat că ar putea să conducă și la o revizuire a acestui regulament. A fost o audiere în ianuarie 2017, aici în IMCO, și dacă îmi permiteți să trag o concluzie a acelei audieri, aș spune că a existat un amplu acord pe marginea ideii că uh, acel regulament, acest regulament nu funcționează tocmai bine. Și a existat practic o unanimitate în legătură cu faptul că el nu își îndeplinește neapărat toate obiectivele relevante și că trebuie reflectat pentru a vedea ce trebuie făcut pentru ca să ne asigurăm că el va funcționa corect. Și de atunci încoace, Comisia tocmai de asta se ocupă. Evaluările acestea și evaluările de impact s-a, stabilit să fie desfășurate ca un exercițiu comun în 2017, apoi au fost decuplate. Pentru că, nu pentru că n-am vrut să lucrăm la amândouă odată, ci pentru că ne-am dat seama că CPR este extrem de complex, că subiectele identificate erau foarte multe și am dorit să facem o analiză aprofundată a tuturor acestor probleme întâmpinate și să avem o investigație ceva mai uh, desfășurată cu ceva mai multă acuratețe în legătură cu ce trebuie făcut pe viitor pentru a ne îmbunătăți situația. Ne-am folosit de o serie de resurse în această evaluare lansată în 2017, am folosit și alte uh, rapoarte ale comisiei, studii care au fost lansate în aceeași perioadă inclusiv uh, evaluări efectuate de anumite echipe ale UTA. Am folosit uh, interviuri, uh, studii de la nivelul companiilor cu peste 700 de companii, cu 700 de participanți. Am primit numeroase răspunsuri. Am uh, organizat uh, platforme tehnice pentru analizarea funcționării CPR, am organizat reuniuni tehnice în 2015, 16 și 17 cu reprezentanții ai organismelor tehnice, ai companiilor și așa mai departe. Și ajungem la evaluare. Rezultatele s-au prezentat în două documente de referință, raportul și documentul de lucru al uh, personalului Comisiei privind evaluarea CPR, unde sunt acoperite toate subiectele relevante și care oferă, deci, o imagine de ansamblu completă. Principalele constatări sunt că există provocări sistematice pentru care deocamdată nu s-au găsit soluții de corectare – Mai întâi, calitatea standardelor armonizate, insuficientă, acestea sunt obligatorii și deci sunt în centrul sistemului, și insuficienta calitate împiedică sistemul să răspundă nevoilor industriei. A doua constatare, o supraveghere ineficientă și inegală a pieței, O chestiune care nu vizează doar CPR-ul, dar în acest caz este deosebit de acută și măsurile de simplificare care au produs rezultate sub așteptări. Și aș mai menționa ceva succesul relativ al unei rute alternative, care pare să fie mai degrabă rezultatul ineficienței uh, regulilor stabilite în CPR ca atare, mai degrabă decât uh, o măsură autonomă uh, cu adevărat bună de stimulare a inovării. Deci, da, măcar a fost mai bună decât ce prevedea CPR-ul. O altă parte a evaluării este că, dacă ar fi să se... O altă concluzie a evaluării este că dacă s-ar face o revizuire, cred că ar trebui avute în vedere și alte aspecte, aspecte de mediu, de exemplu, care nu fusese avute în vedere înainte, o economie mai circulară, partea legată de siguranță în ce privește produsele de construcții, categoria DIY, și adaptarea la inovare, de exemplu, să ținem seama de procesul de digitalizare, de uh, imprimantele 3D și așa mai departe. Deci, iată, câteva lucruri de care ar trebui să mai avem, uh, să mai ținem seama dacă ar fi să revizuim. Reacția inițială a părților interesate au susținut ideea fără schimb, niciun fel de schimbare și am avut o audiere IMCO în 2017 pe tema asta această abordare, bazată pe ideea de fără schimbare, pornea de la următorul lucru, și anume că nu era fezabil să se pună în aplicare toate schimbările și oamenii con, uh, considerau că CPR-ul funcționează bine și asta pornește de la ideea că CPR se aplică în diversele state membre care uh, nu sunt întotdeauna aliniate la abordarea juridică și la cerințele abordării juridice care sunt uh, neajunsurile sistemului de armonizare sunt absolut uh, clare și sunt la baza mai multor acțiuni în justiție și mai multor apeluri la curte în care participăm acum. Am făcut de asemenea uh, diverse discuții informale cu statele membre inițiate în timpul președinției finlandeze, care arată că statele membre sunt din ce în ce mai conștiente de dificultăți și nu se opun în totalitate revizuirii acestui document, dacă ar fi cazul. Sigur ați observat că revizia aceasta ar fi a trebuit să abordeze diverse probleme, dar nu există un consens. În noiembrie anul trecut s-au adoptat niște concluzii ale Consiliului, s-au avut în vedere mai multe chestiuni în perspectiva economiei circulare, ceea ce merge pe linia a ceea ce identificasem noi în evaluare. Deci dacă aș dori să trag niște concluzii la evaluare într-o singură propoziție, sigur că nevoile de reglementare ale statelor membre nu sunt uh, rezolvate de CPR. Uh, revizuirea acestui regulament uh, este necesară în viitor. și vreau să menționez uh, discuțiile începute cu statele membre. Am avut discuții uh, ca să vedem cum putem face ca sistemul actual să funcționeze mai bine, să funcționeze mai bine achiu. Scopul este să uh, trecem dincolo de impasul în care se află produsele din construcții care sunt acum cu probleme, trebuie să ne gândim și la adoptarea unor specificații tehnice armonizate. Abordarea aceasta a fost inițiată în discuțiile cu statele membre, apoi am consultat și industria din statele membre și vor participa în faza de validare și alte părți interesate. Următorii pași, care ar putea să fie următorii pași și fără evident să ne prepronunțăm, să ne antepronunțăm uh, pe, privind decizia curții, considerăm că o propunere rapidă n-ar putea să vină cu soluțiile adecvate și ar putea să ducă la întârzieri disproporționate între colegiuitori. Vrem să testăm diversele abordări informal, vrem să discutăm cu toate părțile interesate înainte de a face ceva. De la început ne-am gândit la toate posibilitățile avute în vedere. Am avut aici la Parlament o reuniune care cred, unde cred că am uh, șocat pe toată lumea, am spus că nu exclud uh, nimic, inclusiv anularea acestei legislații pentru foarte multă lume, CPR-ul era instrumentul legislativ cel mai contestat care exista, așa încât nu închidem nicio ușă în acest moment pentru că una ar fi, uh, eu știu, să reparăm CPR-ul, adică să ne concentrăm pe metodele de testare, pe limbajul tehnic opțional, să-l întărim prin, inclusiv prin introducerea uh, cerințelor pentru produse pe baza unor modele existente. Trebuie să mai multe posibilități pe care trebuie să le avem în vedere. Un lucru e sigur și trebuie să-l discutăm cu statele membre și cu părțile interesate și cu dumneavoastră, firește pentru că e un act legislativ foarte complex. Eu mă ocup de legislația pieței interne de multă vreme, n-am să spun exact de câți ani, dar CPR este un animal foarte ciudat și foarte specific din punctul ăsta de vedere. Ce facem acum? Am lansat uh, un nou studiu care să susțină evaluarea noastră, l-am lansat în iulie. Rezultatele vor fi cunoscute în iulie viitor. Vrem să evaluăm uh, opțiunile viitoare în cazul în care se hotărăște revizuirea CPR. Bineînțeles, asta ține de decizia luată la nivel politic E vorba de un nou studiu la nivelul industriei și noi consultări publice. Procedura consultării va fi folosită și cu participanții din statele membre, cu toată lumea. Vrem să vedem dacă putem veni cu o propunere potrivită, să fie acceptabilă și să fie eficientă din punct de vedere al costurilor. Pornim de la poziții diferite această activitate de pregătire nu e timp irosit. Vrem să ne asigurăm că încercăm să deblocăm situația. Pentru că propunerea comisiei nu se poate să nu se bazeze pe discuții aprofundate cu toată lumea. Mă voi opri aici, cred că a fost suficient pentru introducere. Vă mulțumesc, domnule, spune președinte. Comisia noastră are un interes deosebit față de acest subiect. Sunt mulți vorbitori care vor să intervină și noi vrem să facem un raport privind punerea în aplicare a CPR. Vom continua să discutăm acest subiect. Voi lua vorbitorii în ordinea în care și-au anunțat participarea doamna Basel, apoi domnul Șrap și domnul Ochegard. Doamna Basel. În Europa, Mulțumesc. Știm că nivelul de emisii al formaldehidei de la lemn uh, nu se respectă uh, nici conform CPR, care, stabilesc, care stabilește două astfel de niveluri, E1 și E2. Germania a impus o barieră tehnică impunând o singură, uh, un singur nivel mai restrictiv de uh, măsurarea acestor emisii de formaldehidă de la lemn. Acesta nu este un test ca metodă de referință, dar e vorba totuși de o, un nivel de emisii mai scăzut pentru uh, uh, bunurile, pentru mărfurile puse în comercializare în Germania. Există state membre care nu respectă regulamentul, ceea ce distorsionează piața internă, pentru că în felul acesta se opun comercializării Uh, produselor care respectă, creează obstacole în calea comercializării produselor care respectă legislația europeană. Iată, ce intenționați să faceți împotriva acestei inițiative germane unilaterale pe care ar putea urma și alte state membre și care produce efectul de fragmentare a pieței interne. Deci această scădere unilaterală a limitei de emisii de formaldehidă de la lemn în Germania. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebarea a doua. Domnul Jvalb, a doua întrebare. Vroiam să-i dau cuvântul coleg Lochegar, dar sunt gata să vorbesc. Deși nu mă mulțumesc uh, comentariile colegei mele, doamna Baso. Dar oricare ar fi argumentele domniei sale, mă bucur că domnia sa a dat acest exemplu Uh, care, pe care le aduce în favoarea unei mai bune armonizări în acest sector. Orice ar face Italia și Germania în cadrul acestui regulament care lasă statelor uh, membre o marjă de manevră pentru că ele se ocupă de controlul public al materialelor de construcție, adică se asigură că nu sunt incendii sau alte asemenea chestiuni, uh, coincide cu legislația pieței interne care se bazează pe economie și care nu funcționează întotdeauna foarte bine dacă nu uh, se potrivesc și dacă nu urmăresc logica pieței unice. Îmi aduc aminte că atunci când s-a vorbit de CPR la început, Uh, și un element important a fost fosta noastră colegă din Regatul Unit, doamna Milestone, doamna Catherine Milestone. Cum spunea doamna Baso, nu e niciun motiv pentru care ce se poate folosi în Italia nu poate fi folosită și în Germania. Înainte de asta erau niște reguli explicate de comisie foarte clar uh, care arătau că statele membre vor să folosească anumite produse speciale pentru că fiecare țară în parte se consideră specială. Dar nu e adevărat. Vreau să pun următoarea întrebare. Sistemul mai armonizat de legislație, de combaterea incendiilor la nivel național sau de a combate, eu știu, efectele unui cu tremur ca să ne asigurăm că un producător de la Milano sau de la Germania poate să-și trimite produsele peste tot în Europa în același mod. Asta e scopul, de fapt, care trebuie urmărit. Și a treia întrebare, domnul Lockegard. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. E o chestiune complicată. Vă mulțumim pentru prezentare. Apreciem evaluarea pe care o face Comisia la CPR Însă am niște întrebări în acest moment. Comisia aparent uh, își poate propune să uh, abandoneze această cale a nestandardizării, uh, această cale EOTE. Sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite, dar eliminarea în totalitate ar fi o irosire a resurselor investite. De ce se aibă în vedere o asemenea măsură drastică? Raportul Comisiei spune că această cale EOTE nu a fost folosită pentru produse inovatoare, dar CPR-ul nu scoate în evidență produsele inovatoare ca uh, niște produse speciale ci se referă la toate produsele care nu sunt cuprinse în standarde. Comisia de asemenea susține că dezvoltarea acestei căi uh, se datorează lipsei de standardizare în acest domeniu. Dar dacă revizuim uh, documentele publicate până acum, uh, se vede că nu e corect. Un proces mai bun de standardizare ar fi în beneficiu acestui proces iar Comisia susține că această cale este împovărătoare și costisitoare pentru IMM-uri. După părerea mea, aceste concluzii pornesc de la niște premize false, pentru că e vorba de proceduri voluntare, de produse voluntare și depinde de fiecare firmă dacă va folosi produsele respective. IMM-urile și alte firme au arătat că eliminarea acestui sistem duce la costuri sporite pentru IMM-uri. Deci, după părerea mea, concluziile acestea sunt problematice și duc la o întrebare dacă au fost realmente consultați așa cum trebuie părțile interesate, mai ales dacă ne gândim la soluții atât de radicale. Comisia este invitată să se gândească la această chestiune când vorbim de revizuirea CPR. Mulțumesc, domnule Cozigu. Puteți să răspundeți la, următoarele, la aceste trei întrebări și apoi trecem la următoarele. Mulțumesc. Prima întrebare. Revine la ceea ce spuneam eu despre diversitatea punerii în aplicare a regulamentului în statele membre. Unele state membre au abandonat sistemul național și au aplicat doar CPR, altele aplică CPR uh, suplimentar fără legislația națională, unele îl aplică în anumite moduri, altele l-au completat în anumite moduri. Adică apare această diversitate care uneori e bună în ce privește Uniunea Europeană, când e vorba de o legislație proastă discutabilă. Un lucru e sigur. A apărut o chestiune care, de fapt, ne-a dus și în instanță. Cerințele suplimentare de a armoniza standardele. Și dacă vreau să schematizez cumva, nu sunt diplomat, dar dacă vreau să schematizez aceste cerințe suplimentare, vin din cerințe care s-ar putea asocia cu protecționismul alte ori vin din faptul că standardele armonizate nu asigură garanție totală referitoare la siguranța pe care vrem să o creăm. Juridic vorbim, nu este nicio diferență între aceste două soluții. Supliment, cerințele suplimentare față de standardele acestea sunt opuse legislației europene dar dacă ești într-o poziție de răspundere, trebuie să faci diferența între cerințele suplimentare și cerințele suplimentare care, după mine, ca oficial al comisiei, aș insista să fie eliminate, pentru că ele, de fapt, Deci completează standardele armonizate de dragul siguranței uh, cetățeanului. Asta e o chestiune pe care vrem să o rezolvăm și reiese clar din uh, evaluare și reiese și din uh, dosarele aflate în instanță. Pe lângă aceste dosare în instanță, a, sunt situațiile tipice pe care le-am avut cu unele state membre. Nu mă voi referi la un exemplu specific, E1. E un exemplu clar care apare în multe situații, în multe dosare în instanță și arată că situația nu e mulțumitoare. Dar juridic vorbind avem doar o singură cale. Mai multă armonizare, domnule Schwab. Sunt absolut de acord. Comisia susține o mai bună armonizare. Și când vorbeam de protecționism, Mm, sigur că nu avem motive să nu-l combatem. O idee ar trebui să adaptăm CPR-ul să funcționeze mai bine, ca să avem mai multă armonizare, iar pe lângă CPR, uh, v-ați referit la Catherine Styler, la un incendiu foarte mare, nu ținea de competența comisiei, dar pe bază voluntară s-a făcut un schimb de informații și de bune practici între autoritățile statelor membre ca să vedem cum pot să facă fac uh, față prevenirii incendiilor la nivelul clădirilor. În Germania, de exemplu, există legislație referitoare la clădiri unde trebuie pe fațadă să fie produse neinflamabile mai sus decât poate să ajungă scara unui pompier. Nimeni nu știa că există asemenea materiale, unele state membre de asemenea nu știau de acest lucru. Dar sunt bune practici care reies din informațiile schimbate pe platformele despre prevenirea incendiilor. Și încă ceva referitor la armonizare. Putem face mai mult prin CPR putem face ceva în afară de CPA, CPR, schimb de bune practici, de exemplu, sau situații în care e nevoie de soluții diferite. Eu știu, izolarea temporară poate fi bună în Finlanda, dar nu în Sicilia. Lucrurile pot fi văzute diferit în diferite state, membre. Cerințele privind cutremurele în zonele seismice pot fi diferite față de alte zone care nu sunt seismice. Uh, acea cale pe care ați menționat-o mai devreme, EOTA, insist asupra faptului că nu s-a tras nicio concluzie aici. Fiecare cale, fiecare opțiune continuă să existe, este deschisă în continuare dar merită să facem câteva comentarii. E adevărat că, din punct de vedere juridic, EOTA, calea aceasta nu merge pe inovare. Este, se spune clar că ar cuprinde inovațiile, asta spune EOTA, da, am menționat-o, dar de fapt, dacă analizăm documentele emise de EOTA, 91% dintre ele se bazează pe directiva privind producțiile din, produsele din construcție. Adică înainte de adoptarea CPR în 2011 și este în funcție din 2000, în vigoare din 2013. E adevărat că vine cu niște soluții facile, dar, cum spuneam, nicio opțiune, nicio posibilitate nu e închisă. Cred că ar trebui de asemenea să ne mai gândim la ceva. Și anume, dacă avem în vedere tot spectrul de standardizare, sunt peste 6.000 de certificate uh, europene de uh, evaluare tehnică ar trebui să avem în minte aceste cifre, 6.000 față de milioane de alte asemenea permise. N-ar trebui, sigur că trebuie să avem în vedere toate posibilitățile, de, dar să nu le supraevaluăm în momentul în care avem în vedere întreg sistemul. Sunt chestiuni care trebuie rezolvate, dar trebuie să păstrăm un simț al proporțiilor. Mulțumesc! Următoarele trei întrebări. Domnul Kalskin are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, pentru această prezentare foarte detaliată. Trebuie să ne felicităm, suntem aici să evaluăm lucrurile și vedem că totuși regulamentul a permis uh, crearea mai multor posibilități eh, comerciale, o mai bună circulație a informațiilor. Sunt de acord aici cu colegul meu Lockegaard în ce privește neliniștea exprimată referitoare la concluziile dumneavoastră, referitoare la sistemul de standardizare. Aici există o serie întreagă de întreprinderi, de părți interesate uh, care sunt uh, cumva neliniștite de concluziile dumneavoastră. Există uh, la comisia noastră un raport de evaluare care urmează să fie emis, deci ar trebui să precizăm acest lucru în raportul ăsta de evaluare. Cum spunea colegul Lockegard, am o altă, un alt unghi de vedere asupra chestiunii. E vorba de anunțurile comisiei privind uh, pactul ecologic la, v-ați referit și dumneavoastră la pactul ecologic în prezentare, apropo de revizuirea și de integrarea economiei circulare. Puteți să ne spuneți ceva mai multe lucruri, dacă aveți mai multe uh, informații privind criteriile de mediu și posibilitățile de reciclare. Sunt mai multe obligații. Nu suntem la Comisia Envi, dar putem să ne punem această întrebare. Se vede foarte bine că produsele din construcții pleacă de la resurse naturale, de la materii prime și se creează multe tensiuni pe baza acestor materii prime. Eu știu, nisipul, de exemplu, care e o, o, o resursă greu de exploatat, se vorbea de piatră, uh, iar uh, concetățenii noștri sunt de ce în ce mai puțin apetenți. Da, ne gândim și la Bruxelles, aici toate clădirile care sunt în construcție, care sunt reconstruite. Ne întrebăm încotro ne îndreptăm. Care este poziția noastră în această situație? Revizuirea dumneavoastră va ține cont de acest lucru? Mulțumesc, doamna Grapini. Președintă, uh, am, o să plec de la prezentarea dumneavoastră, uh, foarte detaliată de altfel, uh, și de la cifrele pe care le-ați prezentat la început, care arată de fapt că acest domeniu are un impact foarte mare în piața internă, important și pentru IMM-uri și pentru locuri de muncă și pentru buget. Însă trebuie să spun că nu sunt de acord total cu ceea ce cu concluziile dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați spus aici că mm, în 2017 a fost acea audiere, eram și eu în Parlament, uh, Uh, și că uh, ideea n-ar fi bună de schimbare, că ați uh, discutat cu părțile interesate. Întrebare concretă. În părțile interesate ați luat și consumatorii? Pentru că noi, ca și comisie, și sper că sunt de acord colegii mei, pe noi ne interesează funcționarea pieții interne din punct de vedere al competitivității corecte, competiției corecte, dar și din punct de vedere al securității cetățeanului consumatorului. Ori dacă dumneavoastră uh, luați în, în uh, studiile pe care le faceți uh, și a doua întrebare este dacă în studiul care vreți să-l faceți țineți cont, aveți interviuri cu consumatorii, Uh, dacă dumneavoastră luați numai companiile, în general, fug de, le teamă de schimbare. Dar nu trebuie să fugim de rezultat. Dacă rezultatul audierii din 2017 a arătat că CPR-ul nu funcționează bine, atunci, evident, am pierdut prea mult timp, suntem în 2020, trebuie să vină comisia cu ceva concret trebuie să modificăm cpr ul trebuie să armonizăm standardele de calitate și siguranță pentru că cetățeanul este cetățean european indiferent în ce țară trăiește și eu aș vrea în țara mea să nu am uh, uh la cutremur uh, cum a fost în o mie nouă sute șaptezeci și șapte mii de morți și dărâmate clădirile eu aș vrea să nu avem produse cancerigene folosite în materialele de construcții și cetățeanul să nu știe și să stea într o clădire în care sunt Uh, radiații și așa mai departe. Deci întrebarea mea, doriți sau nu doriți concret Comisia să inițiați modificarea acestui regulament și dacă în studiul lansat, care va fi gata în anul acesta, în iulie, uh, țineți cont și luați ca și părți interesate și uh, beneficiarii acestor materiale de construcții, beneficiarul final, adică cetățeanul. Mulțumesc. Thank you. And then Mrs. Letau Mulțumesc, doamna Letau Marquez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru intervenție. Vreau să spun un lucru. Acesta, acest regulament este unul important. A fost important și atunci când l-am discutat prima dată, atunci când cream piața internă. E important pentru piața internă, e important pentru securitate și acum e un document și mai important. Tocmai de aceea e nevoie de această revizuire. Trebuie să ne gândim la obiectivele de mediu pe care le avem sunt subiecte importante în această comisie parlamentară, în Parlamentul European și în toate instituțiile europene. Avem nevoie de instrumente bune, astfel încât să putem să ajungem la obiectivele de mediu pe care ni le-am propus. Dar totul e bun dacă se poate pune în aplicare. Poate să fie un text minunat, însă să nu aibă un impact în lumea reală. De aceea trebuie să fie simplu și ușor de pus în aplicare. Pe mine mă îngrijorat ceva ce am auzit, un lucru pe care l-ați spus, și anume că nu e posibil să se simplifice atât de mult cât v-ați fi dorit. Și vă întreb de ce. De ce nu poate fi simplificat textul atât cât v-ați fi dorit? E un regulament care se pune în aplicare pentru atât de multe IMM-uri. Dacă nu e un regulament simplu, atunci va rămâne un text uitat undeva, care nu va avea niciun fel de impact. Dacă IMM-urile nu au acces la aceste valori tehnice pentru că sunt scumpe, și sunt și împovărătoare, atunci acest regulament nu va avea impactul pe care ne-l dorim. Dacă nu va avea niciun fel de impact, atunci să renunțăm la el. Nu va schimba nimic, nu va proteja pe nimeni, așa că întrebarea mea este de ce nu a fost posibil să simplificați atât cât v-ați fi dorit. Dar vă mulțumesc pentru munca făcută. Mulțumim, Comisia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, legat de armonizare, câteva precizări de care ar fi nevoie. Am avut un caz care ne-a schimbat puțin atmosfera, cazul Elliot. Curtea de Justiție spunea că standardele fac parte mai mult sau mai puțin din legislație. Când avem standarde aliniate de la organizația de standardizare, trebuie să le verificăm din nou, înainte să le publicăm în jurnalul oficial pentru că acesta este elementul care le face să devină obligatorii. Câteva cifre, îmi cer scuze, trebuie să vă dau niște cifre pentru că lucrurile trebuie să fie clare din cele 218 standarde și amendamentele standardele propuse în regulament, doar 76 dintre ele au fost publicate, 142 au fost respinse de comisie pentru că aceste standarde nu se aliniau cu regulamentul și cu achiul UE, deficiențe care ar duce la încălcarea regulilor din regulament și regulamentul 1025 din 2012 cu privire la standardizare în Europa, legislația orizontală. Din cele 76 de standarde care au fost publicate, 64 corespund unor amendamente la standardele care erau valabile sub directiva pentru produsele de construcții. Adică din cele 440 de standarde armonizate acum, doar 12 sunt cele care au luat naștere în urma regulamentului pentru produsele de construcții și nu directiva. În plus, toate standardele existente și aceste 12 standarde noi nu acopereau toate cele șapte cerințe pentru construcții. Elementul pe care îl menționam și când i-am răspuns domnului Schwab. Curtea de Justiție a spus că cereri suplimentare pentru sistem armonizat, pentru sistemele de construcție, cum spuneam, ne așteptăm ca sistemul să fie complet, ceea ce pentru standarde armonizate înseamnă că aceste șapte cerințe de bază trebuie să fie acoperite prin caracteristicile esențiale. În prezent lucrurile nu stau așa. Aceasta ar fi o primă chestiune. Apoi, a doua chestiune ține de lungimea procesului pentru standarde armonizate e nevoie de timp. Evoluțiile recente au făcut ca acest timp să fie și mai mult prelungit. V-am uh, menționat acel caz al curții în care curtea a spus că standardele armonizate fac parte din legislația europeană, au intervenit și organizațiile private și curtea a spus ce responsabilitate are comisia în procesul de gestionare al standardelor armonizate. E responsabilitatea noastră că atunci când avem standarde armonizate din partea din partea instituțiilor respective, noi trebuie să le verificăm înainte să le publicăm. Apoi și o mai bună legiferare. În acest program Comisia își dorește niște consultări suplimentare, nici acestea nu duc la o scurtare a procesului. Dacă ne uităm la aceste cifre, cred că e greu să spunem că situația actuală ne mulțumește. Și apoi a doua, un al doilea comentariu în legătură cu pactul ecologic și ce vom face. Da, prevedem să existe mai multe informații în ceea ce privește performanța acestor produse, durabilitatea. În regulamentul pentru construcții am întreprins deja câteva acțiuni deșeurile din demolări. Există un asemenea protocol. E un document care trebuie să, să ajute părțile interesate astfel încât să recupereze mai bine deșeurile în urma demolărilor de clădiri. Pentru că e greu de recuperat asemenea materiale, nu au fost astfel gândite. Tot legat de mediu. Regulamentele pentru construcții pot să ajute, dar e doar o parte din ceea ce putem face pentru performanța de mediu în general. Vorbim de materiale de construcții. Eficiența energetică a clădirilor nu intră sub acest regulament. Mai sunt și alte acte legislative care vin aici. Trebuie să ne gândim la întregul domeniu al construcțiilor. Dar putem să abordăm doar o parte din ceea ce trebuie să abordăm în cadrul obiectivelor de sub pactul ecologic. Consumatorii. Da. Ar trebui întâi să nu uităm faptul că regulamentul are de-a face cu produsele intermediare. E un lucru pe care l-am menționat. Vă spuneam că dacă ne gândim la o revizuire, trebuie să ne gândim și la diferitele tipuri de produse. Cât despre viteză, da, încercăm să lucrăm cât de repede, dar să ne și asigurăm că vom avea rezultate. Consultările nu cred că sunt o pierdere de timp și am spus acest lucru și în introducere cât despre siguranța consumatorilor. Regulamentul poate să abordeze doar ceea ce are sub domeniul de aplicare. Situația legată de cutremure depinde foarte mult de legislația existentă la nivel național, e o competență a statelor membre. Subsidiaritatea există la nivel european, nu avem, și și mai puțin în acest regulament pentru produsele de construcții, nu avem reguli în ceea ce privește construcția clădirilor astfel încât să fie rezistente la cutremure. Nu fac parte nici din acest regulament de materiale de construcție și nici nu e de competența Uniunii Europene. Cam acestea au fost răspunsurile mele. Mulțumim, vă mulțumim, domnule Cosigu. Nu, ați uitat ceva, dar am cer scuze. Simplificarea. De ce simplificarea nu a funcționat? Dacă ne amintim de propunerea inițială de a Comisiei cu dispozițiile pentru simplificare era un text mult mai ambițios, dar pe parcursul procesului de codecizie, când CPR-ul a fost adoptat, nu s-au reținut aceste dispoziții. Probabil erau bune atunci, dar nu ne doream să reducem nivelul de siguranță, chiar dacă produsul a fost făcut de un IMM. Au mai existat și alte motive pentru care s-a renunțat, discutabile, însă până la urmă ceea ce avem astăzi în legislație nu e foarte practic. Nu putem considera că e o adevărată simplificare. Mulțumim, domnule Cosigu, pentru răspunsuri. Cred că putem astfel să încheiem dezbaterea noastră și acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Probabil v-ați dat seama că noi suntem foarte interesați de subiect. Vom continua să-l discutăm. E o legislație foarte importantă și care atinge și multe alte acte legislative. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, încheiem astfel sesiunea de dimineață a comisiei noastre ceva mai repede decât ne-am fi așteptat. Ne reîntâlnim la două și jumătate pentru audiere. Așa cum vedeți pe ordinea de zi, avem o audiere în ceea ce privește protejarea consumatorilor pe piața unică și sper să ne reîntâlnim cu toții aici la două și jumătate.